colleagues, we better, we better get going. We better get going. We still have a way to go. Bună ziua, vă rog să luați loc. Începem lucrările noastre, mai avem încă multe de făcut. Spunem bun venit colegii noastre Livia Iaroca, care prezintă uh, o, un dosar pe această temă nu pentru prima oară. Am inclus acest punct pe ordinea de zi și putem uh, auzi părerea unei echipe de la London School of Economics care a lucrat în ultimul timp la un studiu cu titlul Măsuri de promovare a situației romilor în Uniunea Europeană. Vă prezentăm acum un raport uh, provizoriu, iar raportul final ar trebui să fie încheiat până pe 15 noiembrie și din acest motiv această echipă va primi cu bucurie toate sugestiile și comentariile pe care le aveți de făcut în timpul dezbaterii de astăzi. Iar imediat după această prezentare a făcută de echipa de la London School of Economics, vom auzi și prezentarea raportorului, doamna Livia Iaroca, care se află aici și care a avut deja un prim schimb de păreri pe baza documentului său de lucru. Aș vrea să vă reamintesc că din punct de vedere procedural așteptăm o autorizare din partea conferinței președinților pentru a prezenta raportul din proprie inițiativă la plenară și această autorizație se va da la următoarea ședință a conferinței președinților. Deci vom asculta această prezentare făcută de London School of Economics. Nu știu cine va face prezentarea. Se află aici alături de noi. Vă rog. Okay, we're having two turns. You take the floor. You're most welcome, the representative of London. Bun venit reprezentanților uh, London School of Economics. Vă rugăm. Mulțumesc. Este adevărată plăcere pentru noi să ne aflăm astăzi aici, să vă pregătăm acest raport interimar asupra măsurilor de promovare a situației a cetățenilor rom din Uniunea Europeană în Uniune. Mă numesc uh, Julian Barton și uh, lângă mine se află Roberta Benini de la Nomisma, o organizație din Valonia și colega mea Claire Gordon, care de asemenea lucrează la London School of Economics și care mă cere scuze pentru că n-a putut uh, veni la această prezentare astăzi. Avem de asemenea un uh, coleg din Bruxelles, care este consilier juridic, și experți din toate țările care au fost incluse în acest studiu. Vă vom face o prezentare în două părți a acestui studiu. Eu voi face prima prezentare în jur de 10 minute. Voi încerca să fiu cât mai subțin cu putință pentru a avea cât mai mult timp pentru discuții și după aceea doamna Benini va prezenta cea de-a doua parte, concluziile și recomandările acestui studiu. Înainte de a începe, vreau să vă spun că este vorba de un raport interimar, mai avem încă de lucru la el, și de aceea am primit cu mare bucurie comentariile și sugestiile dumneavoastră care ne vor ajuta foarte mult pentru a elabora raportul final. Există 12 țări care au fost incluse în acest studiu, 6 țări membre, Franța, Italia, Grecia, Regatul Unit și șase noi state membre, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România și Slovacia. Iar rapoartele individuale pe țară sunt prezentate în mod separat. Am înțeles că nu le-ați primit încă, dar le veți primi în următoarele zile. Iar rapoartele pe țară se află și ele într-o fază preliminară, să țineți cont de acest lucru, pentru că ele pot fi îmbunătățite. Această prezentare se face pe patru secțiuni. În primul rând, o introducere în care se vorbește despre context și cadrul de politici. În a doua parte se vorbește de o analiză a politicii centrându-ne pe educație și ocupare și acestea sunt cele mai importante pentru incluziunea socială și pentru a face progrese pentru rom. În raportul final acoperim și domeniul sănătății între aceste politici. Aceste domenii, bineînțeles, sunt interrelaționate și o politică eficientă este doar una integrată care să acopere toate aceste domenii și care recunoaște interconexiunile dintre ele. A treia parte face o analiză a instrumentelor juridice care sunt disponibile după tratatul de la Lisabona. Nu ne vom centra prea mult pe această parte, deși vom face câteva comentarii. Secțiunea a patra, probabil cea mai importantă, este cea care face recomandări în urma acestui studiu. Probabil că știți cu toții că populația romilor în Uniunea Europeană este foarte diversificată. De aceea este foarte dificil să elaborăm o strategie uniformă și o soluție bună la toată, pentru că trebuie să ținem cont de diversele caracteristice în diferitele țări. În unele țări există un grad foarte mare de excluziune socială, în alte țări această comunitate este mai integrată. Denominatorul comun este că aceștia se află într-o situație de excluziune socială, sărăcie, șomaj sau uh, ocupare temporară și un nivel de studii scăzut. Populația estimată este de 10 până la 12 milioane de persoane, asemănătoare că cea unei țări uh, de mărime mijlocie precum Ungaria sau Grecia. Populația se concentrează în special în uh, sudul, sud-estul și centrul Europei, însă există asemenea o comunitate importantă în Spania, în sud. Situația s-a înrăutățit în urma restructurării economiilor planificate din estul Europei și în perioada de tranziție. Iar populația romilor din aceste țări a fost din ce în ce mai marginalizată și se află într-o situație din ce în ce mai dificilă. Iată de ce e nevoie de o strategie coerentă și eficientă care să integreze romii în societatea europeană, care să-i susțină să îmbunătățească nivelul de ocupare și de educație, care la ora actuală este foarte scăzut. Și aceasta nu doar în beneficiul acestei comunități, ci și în beneficiul Europei. Banca Mondială a arătat recent într-un studiu global că costurile excluziunii sociale a romilor sunt foarte mari pentru țările respective. Studiul pe care l-am realizat împreună cu colegii noștri se bazează pe rapoartele individuale a 12 state membre. Iar ce vă prezentăm astăzi este raportul de sinteză al acestor studii pe țară. Raportul însă nu apare așa dintr-o dată, fără niciun context, ci este rezultatul unor eforturi făcute în ultimii ani la mai multe niveluri în Uniunea Europeană și la nivelul mai multor instituții. Există mai multe instituții care s-au ocupat de problema romilor. Bineînțeles, în primul rând, instituțiile Uniunii Europene, incluzând, bineînțeles, și Parlamentul unde ne aflăm astăzi, Consiliul, Comisia, Consiliul pentru Politici Sociale și Economice și Agenția pentru Drepturi Fundamentale pentru că, bineînțeles, uh, printre aceste drepturi fundamentale se află și non-discriminarea, o chestiune foarte importantă pentru populația romă. Și această agenție pentru drepturile fundamentale a elaborat mai multe rapoarte foarte bune care se centrează pe problema romilor. Și de altfel și Parlamentul a făcut rapoarte pe această temă. Consiliul Europei este implicat de asemenea, în special prin Comisia Europeană împotriva rasismului și a intoleranței și mai multe rețele importante care implică mai multe țări, mai multe organizații internaționale și reprezentanți ai comunității rome. Aici am include Platforma Europeană pentru Incluziunea Romilor, organizată de Comisia Europeană, de asemenea summiturile europene ale romilor, care organizează evenimente importante, rețeaua EU Roma, care încearcă să profite de beneficiile pe care le poate aduce Fondul Social European și care împreună cu uh, European Roma Policy Coalition lucrează foarte bine. De asemenea, uh, deceniul incluziunii romilor a lucrat foarte mult cu uh, Institutul pentru o Societate Deschisă și cu Banca Mondială și cu diverse state membre care au o comunitate importantă de romi. Aceasta a avut o putere de influență destul de mare pentru a elabora anumite politici în aceste țări. Scopul acestui raport este de a pune la oaltă toate aceste cunoștințe și să genereze noi cunoștințe pe baza acestor studii de țară, identificând astfel politicile care au funcționat cel mai bine în diversele țări. În felul acesta putem identifica ce se poate face de către instituțiile europene în urma Tratatului de la Lisabona pentru a prelua cele mai bune practici la nivel european și pentru a introduce noi măsuri și instrumente inovatoare pentru a atinge aceste obiective, și anume îmbunătățirea situației pentru populația romilor. Și recunoscând și faptul că distribuția acestei populații nu este egală între statele membre, se acordă foarte mare importanță criteriului teritorial și nivelului subnațional. Această chestiune a a distribuției teritoriale este foarte importantă. Câteva dintre noile state membre au o proporție foarte mare a populației. Se ajunge până la 5-7% din populația anumitor țări precum România și Bulgaria. Și de asemenea și în Spania există un uh, procent ridicat de populație romă. Aceștia se concentrează în special în sudul Spaniei, în Andalusia. Analiza politicilor. În general, cadrul legal se diferențiază foarte puternic între statele membre. Mai multe țări recunosc uh, etnia romă minoritară în mod separat sau au legi specifice, precum în Ungaria, Germania, România, Polonia, Slovacia. Spania are o legislație care uh, dorește incluziunea socială a comunității rome, iar Ungaria recunoaște 13 minorități etnice, printre care și romii. Polonia, pe de altă parte, recunoaște romii ca fiind o minoritate etnică în cadrul Constituției. Deci există abordări diferite asupra acestei chestiuni. Iar diferența de abordare este foarte importantă pentru că recunoașterea minorității rome ușurează elaborarea unor politici specifice, concrete, care să îmbunătățească situația. În afară de un cadru legal diferit, există și un cadru instituțional diferit în aceste țări. Și pentru a înțelege politicile la nivel național, trebuie să recunoaștem că aceste instituții au capacități administrative diferite. Și aceasta este valabil nu doar între statele membre, ci și între diversele niveluri de guvernare. În noile state membre, instituțiile au fost influențate de condițiile de acces în perioada de preaderare, prin care se cerea acestor țări să demonstreze că respectă și protejează minoritățile. Prin urmare, în unele state membre noi, cadrul instituțional este mai bine dezvoltat chiar decât în uh, vechile state membre. Bineînțeles că există probleme în ceea ce privește gestiunea și uh, administrarea propriu-zisă. S-a stabilit deci o bază de elaborare a politicilor care poate fi îmbunătățită cu ajutorul instituțiilor europene. Și acum câteva puncte în legătură cu cadrul instituțional existent. În mai multe țări există comitete interinstituționale pentru a coordona politicile legate de romi și una din principalele critici care a fost adresată în ceea ce privește implementarea sau lipsa de implementare a acestor politici se referea tocmai la politica de coordonare, care a fost destul de, care a lăsat mult de dorit în unele țări. De exemplu, în Republica Cehă există un birou al afacerilor romilor, în Ungaria există un consiliu a integrării romilor, în Slovacia există un birou plenipotențiar pentru comunitățile rome. Și în Spania un organism de coordonare, uh, un Consiliu Statal pentru rolul comunității rome. Iar responsabilitățile între diversele ministere sunt împărțite. De exemplu, în Bulgaria, Ministerul Muncii și al Protecției Sociale este implicat, în Polonia, Departamentul Regiunilor și a Minorităților Naționale și Regionale. iar în România există agenții naționale pentru aceste chestiuni. Am observat că mai multe țări își centrează politicile la nivel național, iar altele sunt descentralizate la nivel local sau subnațional. Iar, bineînțeles, acest nivel subnațional de guvernare Uh, este prezent în uh, Germania, de exemplu, unde există sistemul federal, în Italia, în Spania, unde există comunități autonome și așa mai departe. Trecem acum la domeniile concrete de acțiune, în special educația și ocuparea, așa cum vă spuneam la început. În ceea ce privește educația, învățământul, învățământul, acesta este esențial pentru a putea facilita incluziunea socială a romilor. Excluderea de la uh, educație duce la o marginalizare, marginalizare a acestei populații încă de la început. Iată de ce este un element esențial și este o politică care de multe ori este implementată doar pe părți. Iar Uh, lipsa de capacități administrative ar trebui eliminată. De asemenea, fondurile europene ar trebui să țină cont de acest fapt și să se asigure că tinerii romi rămân și intră în sistemul de învățământ încă de la început și să evite abandonul școlar. Acest lucru este foarte important pentru că aceasta se află la baza uh, intrării pe piața muncii pentru că fără aceasta, fără acest uh, ciclu educațional primar și secundar împlinit, nu se poate merge mai departe. Nivelul de educație este destul de scăzut în multe țări și aceasta reprezintă un dezavantaj atunci când e vorba de intrare pe piața muncii. Spania este o excepție în acest sens în ceea ce privește integrarea la nivel preșcolar și de asemenea la nivelul de învățământ primar un punct la care am să revin. Există strategii diverse și planuri de acțiune diferite între statele membre. Putem vedea aceasta din uh, studiile pe țară, pe care le puteți uh, citi mai în detaliu dacă doriți. Dar, în general, există o varietate foarte mare de instrumente și de măsuri care sunt utilizate la ora actuală în întreaga Uniune Europeană. Problema este că fiecare dintre acestea sunt utilizate doar în anumite țări. Dacă punem la oaltă toate aceste țări, putem vedea că există un spectru foarte larg de politici și inițiative care pot fi folosite pentru a fi utilizate la nivel european și care pot fi uh, transferate între statele membre pentru a putea învăța unii de la alții. Există mai multe măsuri importante. În primul rând, accesul și menținerea în sistemul de educație. Aceasta înseamnă să existe un acces la sistemul de învățământ și stimulente și susținere pentru a rămâne în sistem. În al doilea rând, un alt element important al acestor politici are de-a face cu îmbunătățirea calității, nivelului de calitate a învățământului. Sistemul de învățământ trebuie să țină cont de cerințele specifice ale acestor copii. Și am aici un exemplu în legătură cu țările care aplică astfel de măsuri. unde există mediatori care fac legătura între nivelul școlar și familii și, de asemenea, stimulente financiare care au fost utilizate în unele țări cu succes pentru a face ca familiile să-și limită copiii la școală. Aceste îmbunătățiri ale calității educației au de-a face și cu o formare suplimentară a profesorilor pentru a, a elimina fenomenul segregării la școli, în școli. Există deci foarte multe instrumente disponibile și atunci întrebarea este de ce nu funcționează ele. În principal pentru că implementarea nu s-a făcut îndeajuns de bine. Principalele dificultăți sunt coordonarea instituțională, capacitatea administrativă limitată la nivel local, un angajament insuficient la mai multe niveluri de guvernare și o finanțare inadecvată și pe termen scurt, care se bazează în primul rând pe proiecte și nu pe o integrare pe termen lung. Și atunci când finanțarea se termină, proiectul se termină și el și nu se învață prea mult de pe urma acestor proiecte și, în sfârșit, absența monitorizării și a evaluării. Fără monitorizare și evaluare știm ce se întâmplă. Dacă politicile nu sunt evaluate, nu știm dacă funcționează sau nu. Și aceasta este una dintre dificultățile cu care ne confruntăm atunci când e vorba de elaborarea concluziilor acestui studiu, pentru că nu știm exact ce se întâmplă și care este gradul de eficiență a acestor inițiative. Avem nevoie de mult mai multe informații pentru a identifica politicile eficiente și aceasta pe baza expertizei persoanelor care știu despre ce este vorba. În ciuda lipsei acestor studii de impact, există studii de caz care ne arată că există succes, de exemplu, în ceea ce privește clasele pregătitoare preșcolare. Și acesta este un exemplu foarte bun, pentru că fără un astfel de proces nu se poate începe procesul de integrare a romilor în sistemul de învățământ, tocmai din cauza marginalizării acestora. De aceea clasele preșcolare sunt atât de importante. Pe de altă parte, programele de a doua șansă pentru cei care au abandonat școala. Acestea sunt importante pentru a oferi educație tinerilor care au trebuit să părăsească sistemul de învățământ din cauza problemelor financiare, de exemplu, din cauza nivelului de sărăcie. Stimulentele financiare pentru a rămâne în învățământ Acestea sunt utilizate în anumite țări și aceste exemple pot fi analizate. De asemenea, în registrele în legătură cu statutul de rezidență. Foarte pe scurt, trecem acum la problema ocupării și aici există mai multe măsuri și instrumente care sunt diferențiate și deci nu înseamnă că guvernele n-au încercat să facă ceva, au avut inițiative în acest domeniu, dar și aici ele sunt uh, puțin numeroase și nu au fost implementate foarte bine. Acestea au de-a face cu măsuri de ocupare directă, politici active de introducere pe piața muncii, pregătire vocațională. Un alt element care este important pentru noi, tocmai ținând cont de discriminare, este susținerea a autoangajării, a înființării de mici întreprinderi, de cooperative, deci o susținere pentru acest uh, sector formal, pentru IMM-uri și pentru cooperative. Programe agricole care îi ajută pe oameni să aibă acces la terenuri agricole, susținere pentru dezvoltare locală economică, toate acestea au de-a face cu dezvoltarea teritorială, pentru că concentrarea în anumite zone locale este o adevărată problemă de multe ori se centrează în zone rurale foarte sărace. Și este important de asemenea rolul birourilor de ocupare a forței de muncă. În sfârșit, o evaluare a acestor politici. Există de multe ori probleme de implementare pentru că planurile de acțiune națională nu acordă prioritate uh, în domeniul ocupării acestei comunități. Există foarte puține programe care sunt specifice pentru această comunitate. Nu există îndeajunsă formare pentru măsurile de angajare directă. E nevoie de proceduri administrative pentru înregistrare, care la ora actuală sunt destul de complexe și NGO-urile care se ocupă de aceste aspecte sunt de multe ori subfinanțate cele mai bune practici în domeniul ocupării. Poate cunoașteți programul Acceder din Spania, în care romii sunt ajutați pentru a avea acces la locurile de muncă și care susține centre în diverse orașe din Spania și oferă linii directoare, un adevărat îndrumar pentru a avea acces la locuri de muncă și multe mii de persoane uh, din Spania au fost susținute prin acest program. Există un program asemănător și în Ungaria, care este finanțat de Fondul Social European și care are această abordare integrată care îmi se pare atât de importantă și care se pare că are și succes. Vă mulțumim foarte mult, spune președintele. Această prima parte va fi urmată de o a doua parte a prezentării. V-aș sugera să o faceți cât mai succintă, pentru că avem o oră și un sfert pentru întreaga dezbatere și am dori să avem și un feedback din partea raportorului, după care depute, deputații Comisiei Libe să poată lua cuvântul. V-aș sugera deci ca această a doua parte să fie foarte scurtă ca să avem mai mult timp pentru discuții. Mulțumesc! Thank you, indeed. I will try to be very short. Uh, I will do a... Vă mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu cât se poate de succintă. Uh, o să vă spun exact ce voi face. Într-o manieră concisă, o să prezint principalele recomandări politice, ținând cont de faptul că este un prim proiect, deci este vorba despre primele sugestii pe care le emitem ca rezultat al studiului făcut. So, um, um, the policy recommendation are, um... Așadar, discutăm despre patru principale categorii de politici. În primul rând, este necesar să ne definim abordarea. Abordarea este o chestiune foarte importantă pentru că reprezintă punctul de plecare și de aici încolo putem să definim o, coeren- o strategie coerentă. În al doilea rând, discutăm despre partea instituțională. Dimensiunea instituțională este importantă pentru îmbunătățirea coordonării. În al treilea rând, avem obiectivul de îmbunătățire a eficienței și eficacității politicilor, totul fiind legat de metoda de evaluare, monitorizare, etc. A patra categorie se referă la recomandările politice în diferite sectoare. Începând așadar cu prima dimensiune, haideți să vedem care este abordarea propusă de noi. Este ceva ce Parlamentul European, Comisia Europeană, instituțiile europene în general au identificat ca fiind o abordare nouă și coerentă. Ne referim la abordarea integrată. Am identificat legăturile între principalele sfere politice. Aceste legături sunt esențiale pentru eficacitatea politicii generale utilizate în uh, soluționarea problemelor integrării minorității rome. În primul rând, discutăm despre politica educațională. Pentru că aceasta creează condiții pentru accesul egal la instituțiile educaționale ale romilor. Pe termen lung, politica educațională este cea care ne oferă o strategie politică. Și, a trebuit să fie, și este așadar o prioritate. Rezultatul unei uh, asemenea politici poate fi văzut pe termen mediu și lung. În al doilea rând avem dimensiunea economică. Um, și aici încadrăm uh, politica de ocupare, politica veniturilor, um, facilitarea accesului romilor la piața muncii, crearea condițiilor pentru facilitarea acestui proces. În al treilea rând, cea de-a treia sferă politică este cea a politicilor sociale. Politicile sociale au o rază mare de acoperire începând cu ă, securitatea socială, protecția socială, chestiunile egalității de gen, aici discutându-se despre femei, îngrijirea copilului, ă, ă, gospodărie și toate măsurile ce sunt taxate pe îmbunătățirea condițiilor de trai. Cel de-a, cea de-a patra sferă care există deja și pe care noi am luat-o în considerare este o sferă deja subliniată de Parlamentul European și de Comisia Europeană, identificată ca atare în politicile structurale, se referă la politica regională. Am identificat această sferă ca fiind uh, extrem de relevantă, deoarece oferă o imagine orizontală ne oferă o privire de ansamblu la nivel orizontal asupra diferitelor politici sectoriale. La nivel local trebuie să adresăm, să, trebuie să uh, abordăm aceste programe referindu-ne la integrarea de, pe mai multe nivele, socială, culturală, la nivelul de trai și așa mai departe. Politicile regionale, împreună cu politicile locale, reprezintă așadar dimensiunea parțială a unei politici generale eficiente pentru integrarea economică și socială a minorității rome. Avem, iată, și un grafic, numai pentru a arăta care sunt interfețele. La, în centru avem uh, chestiunea integrării romilor în societate și economie și apoi avem cele patru mari sfere politice, educațională, regională, socială, ocupare, și mai apoi subcomponentele direct legate de aceste patru sfere. Iată o schemă teoretică. Vedem că există legături între diferitele sfere politice. Desigur, abordarea este una teoretică. Problema în sine, complexitatea, constă în identificarea unei strategii care poate să Uh, abordeze cele patru sfere într-o manieră coerentă. Referindu-ne acum la obiectivul vorbitoarea rea pentru a fi mai succintă, așadar, la nivel instituțional, ce putem face? Poate că deja ați citit uh, despre diferitele metode. Credem că la nivel instituțional este important să se facă ceva, de exemplu, pentru îmbunătățirea cooperării între statele membre, uh, schimburi de bune practice, uh, stabilirea de repere, practici de peer review, schimb de informații. Și astfel putem să avem canale de interschimb pentru a învăța unul pentru a învăța din uh, experiența celorlalți. Uh, asta în ambele sensuri, între statele membre, între statele membre noi și statele membre mai vechi. Al doilea aspect critic este identificat în studiul nostru și se referă la uh, monitorizare și evaluare sistematică, mult mai sistematică. Deja în fondurile structurale aceste chestiuni țin de Uh, practica cotidiană, însă nu au fost generalizate pe toate sectoarele și în toate sferele politice. Am identificat uh, domenii în care evaluarea și monitorizarea sunt absente în majoritatea statelor membre. Și astfel avem uh, politici incomplete și incoerente. Referindu-ne tot la evaluare, studiul de impact politic este necesar pentru a măsura rezultatele cantitative și calitative din diferite domenii, că vorbim de domeniul social, economic, teritorial, al implementării unei politici, al implementării unui program pentru romi, etc. Referitor la evaluare, știm care este schema tipică. Cine va face evaluarea? Cine va face studiul de impact? Ei bine, avem două variante. Odată expertiza internă și expertiza externă. Am considerat că este important să subliniem chestiunea evaluării interne. Asta discutând despre monitorizare și evaluare participativă. Pot fi implicați chiar romii, reprezentanții acestei minorități care lucrează concret în acest domeniu. Și poate că eficacitatea va fi uh, mai scăzută în termeni tehnici ai evaluării, dar avantajul suprem este acela că sunt implicați direct în activitatea de bază romii. Astfel, poate crește disponibilitatea romilor de a avea rezultate mult mai bune ale proiectelor, ale fondurilor utilizate, deci indiferent care este ținta evaluată. Și expertiza externă este importantă. Instituțiile locale, regionale, naționale trebuie să facă asta, pentru că la urma urmei trebuie să se măsoare în ce măsură un proiect, un program a fost implementat și în ce măsură a generat efecte sau nu. Asta pentru a învăța din greșeli și pentru a nu le repeta. Foarte pe scurt, după cum vedeți, avem uh, aici în imagine o metodă de coordonare, monitorizare, evaluare, și rezultatele la nivel politic. Trecem acum la îmbunătățirea coordonării instituționale. În primul rând, la nivel european, am considerat că există inițiative enorme, după cum a subliniat deja colegul meu. Aceste inițiative vin fie de la Comisia Europeană, fie de la Parlamentul European, de la Consiliu, dar avem impresia că în continuare poate fi îmbunătățită coordonarea. Putem să gestionăm inițiativele într-o manieră mult mai coordonată și iată, acest lucru trebuie evaluat la modul cel mai serios. A doua sugestie este următoarea. Să îmbunătățim coordonarea la nivel național. Am analizat raport, rapoartele celor 12 țări și am văzut că experiențele dintr-un, din fiecare stat sunt cât se poate de fragmentate. Este nevoie să îmbunătățim coordonarea pentru a economisi resurse și pentru a îmbunătăți eficacitatea. Iată, acesta este numitorul comun uh, găsit uh, în urma analizei rapoartelor celor 12 state. De asemenea, poate se îmbunătățească și cooperarea la nivel internațional. Există actori la nivel european care intervin pentru promovarea uh, romilor. Uh, discutăm, de exemplu, despre Banca Mondială, despre uh, Organizația Mondială a Muncii și altele. Și Trebuie să existe o coordonare între aceste organisme și instituțiile europene pe anumite sectoare, pentru ca la urma urmei să se îmbunătățească eficacitatea generală a tuturor programelor axate pe romii din Europa. Am să mă refer și la o propunere informală referitoare la uh, îmbunătățirea coordonării instituționale și poate că este un lucru demn de discutat. Poate că ar putea fi creat un corp de coordonare, o agenție, o asociație care să intervină pentru o mai bună coordonare între programe, între strategii destinate romilor. Foarte pe scurt, revenind la educație. Am menționat deja ce înseamnă educația. Ținta finală este aceea de a îmbunătăți accesul la educație, de a sensibiliza, de a crește calitatea educației, de a, de la, a le include în procesul educațional pe femeile din minoritatea romă și de a avea o tehnologie îmbunătățită pentru uh, educație. Trebuie să intervenim pentru a-i ajuta în special pe tineri să aibă o nouă, o altă abordare față de procesul de învățare. Referitor la angajare și la antreprenoriat, trebuie să existe politici de accesare a pieței muncii, astfel încât să se stimuleze o, un proces dinamic local, Uh, antreprenoriatul și uh, intrarea pe piața muncii trebuie să fie iarăși uh, stimulate. Trebuie stimulată și dezvoltarea economică locală. Se discută și despre sectorul rural. În anumite țări, în special în statele noi din, ale Uniunii Europene, acest domeniu este foarte sensibil în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în sectorul rural. Îmbunătățirea capacității uh, autorităților de ocupare a forței de muncă, trebuie să se ofere, trebuie să se ofere uh, training corespunzător, trebuie să se sensibilizeze din punct de vedere social la acest capitol. În ceea ce privește Uh, îmbunătățirea condițiilor de trai. Uh, discutăm despre probleme care apar în ceea ce privește serviciile, utilitățile. O problemă foarte sensibilă de pe, pe care o cunoaște toată lumea. La nivel local trebuie întreprinse eforturi pentru a garanta utilitățile de bază. De asemenea, acest subiect este legat uh, și de sistemul de asistență socială din fiecare stat. Trebuie să Trebuie ca accesul la proprietățile private să fie îmbunătățit, însă deocamdată nu putem să intrăm acum în aceste detalii. Președintele întrerupe, v-aș ruga să ajungeți la final ca să avem timp și pentru dezbatere. Da, ne referim și la sănătate ca fiind un aspect important și la instrumentele financiare. Fondurile structurale sunt esențiale aici. Parlamentul European trebuie să știe care sunt instrumentele financiare principale ce pot fi implementate. Discutăm despre Fondul Social uh, uh, European, despre Fondul uh, European de Dezvoltare Rurală, și uh, am identificat și alte patru programe comunitare ce pot fi utilizate pentru stimularea incluziunii romilor. Ajung la final abordând două mari chestiuni orizontale. Colectarea de date este cât se poate de sensibilă. Trebuie să știm mult mai precis din punct de vedere demografic, economic, social, din punct de vedere politic, pentru elaborarea unei politici mai eficiente, câte persoane sunt vizate. Trebuie să avem mult mai multe informații despre rom, despre condițiile lor de trai, astfel încât să cuantificăm problema. Și, în al doilea rând, și în ultimul rând, de fapt, trebuie să inițiem uh, campanii mult mai ample de sensibilizare în ceea ce privește cultura romilor, uh, inegalitățile sociale și altele. Îmi cer scuze că am parcurs pe, pe viteză această prezentare, dar iată, subiectul a fost foarte complex. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc și chiar apreciez faptul că v-ați grăbit. Iată, aceasta este situația la Libe. Mereu avem foarte Mereu avem uh, ordinea de zi foarte încărcată și trebuie să ne străduim să ne încadrăm în timp. În primul rând, aș dori să ascult feedback-ul raportorului, dar menționez faptul că și lista vorbitorilor este lungă, așadar să ținem cont de uh, încadrarea în timp. Lista va fi închisă acum dacă nu se anunță alți eurodeputați. Văd că doamna Alfano dorește să ia cuvântul doamna Mathieu. Ei bine, lista este închisă. Doamna Iaroc are cuvântul. If Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, aș vrea să fac trei remarci în legătură cu acest studiu. Și da, că începem un al doilea schimb de opinii, voi veni cu câteva sugestii. În primul rând, vă mulțumesc pentru rezultatele acestui studiu interimar. Așteptăm cu mare nerăbdare și studiul final. Și în ceea ce privește studiul dumneavoastră intermediar, cred că pentru Comisia Libe e foarte important să înțelegem un lucru, și anume, nu ar trebui să putem doar să ne uităm la instrumentele explicite care uh, îi țintesc pe rom, ci ar fi foarte interesant să știm care sunt toate instrumentele comunitare disponibile pentru această strategie. Deci vorbeați despre cea de-a treia secțiune din raport. Ei bine, spuneați că nu e prea importantă, însă cred că pentru noi e cea mai importantă, deoarece asta vrem să înțelegem care sunt instrumentele juridice, conform legislației comunitare, care ne pot uh, face să îmbunătățim legislația și să o facem să funcționeze. În al doilea rând, mă bucur să văd că există trăsături comune în toate rapoartele de țară, însă acești numitori comuni ar trebui amintiți și spuși pe nume și să înțelegem în cadrul unui sistem cum putem cartografia uh, aceste elemente la nivel european printr-un mecanism comun. Deci un alt element important pe care țin să-l cunoaștem. Și în ceea ce privește studiul din 15 noiembrie, avem nevoie de la dumneavoastră de o recomandare specifică în ceea ce privește structura în sine și evoluția treptată strategiei la nivel comunitar și a modului în care o putem folosi drept cadru de armonizare a acțiunilor și de asemenea să știm ce capacități are Uniunea Europeană în momentul de față. Deci asta vrem noi să știm și de aceea am cerut să se întocmească acest studiu. Dacă îmi permiteți, domnule sau doamnă președinte, voi reveni ulterior sau pot acum să mă refer și la celelalte trei lucruri pe care vreau să le menționez în calitate de raportor, deci să intervin acum. Mai avem doar 20 de minute și 10 persoane au dorit să ia cuvântul, deci vă rog pe toți să fiți cât mai subcinți într-un singur minut. Și Livia, te rugăm și pe tine, deci dacă poți să termini într-un minut. După care și oaspeții noștri vor răspunde la întrebările și comentariile făcute, deci la sfârșit, dacă sunteți de acord. Deci un minut, doamna Iaroca. Privind rezultatele studiului, deci acestea au fost uh, comentariile mele. Acum, în calitate de uh, raportor, vreau să vă spun că acest document de lucru și acest uh, de-al doilea schimb de opin- opinii uh, argumentează faptul că, susține faptul că ar trebui să avem o strategie europeană în favoarea romilor cu un temei juridic. Deci ceea ce vrem să analizăm acum este cadrul și structura de cooperare prin care statele membre, instituțiile europene, platformele cetățenilor romi, task force-ul și comisia, deci cu toții să poată contribui la această, la această strategie. Un al doilea lucru, pe lângă acest mesaj principal, și anume că dorim o strategie europeană pentru romi, trebuie să punem la oaltă toate politicile existente și trebuie să îi facem să înțeleagă pe toți uh, cei interesați că aici ar trebui să fie vorba de niște documente obligatorii din punct de vedere juridic. Deci asta susținem noi în acest moment crucial. Deoarece acum suntem în momentul în care peste câteva luni Comisia va veni cu o propunere de strategie și știm cu toții că și președinția maghiară e gata să preia recomandările Parlamentului European. Deci e foarte important pentru noi toți să consolidăm acest mesaj, să spunem că de șase ani suntem uniți și că vrem o strategie pentru romi. Și așa cum am spus și data trecută, principalele trăsături socioeconomice, care nu se bazează doar pe etnicitate și care ar completa directiva, ar putea funcționa. Și de asemenea să nu uităm că trebuie să ținem cont de caracterul teritorial al acestei excluziuni. Deci acestea sunt principalele întrebări la care trebuie să găsim noi un răspuns dacă vrem o strategie pentru romi. Și de aceea e foarte important ca și în această fază de document de lucru să interveniți, dragi colegi, cu comentariile dumneavoastră, pentru ca în proiectul de document să avem deja un mesaj clar pentru președinția maghiară, care va fi gata să preia recomandările Parlamentului European. E tot ce am avut de spus. Livia, cred că trebuie să ascultăm și pe ceilalți colegi. După care, la sfârșit, intervin și oaspeții. Doamna Renate Weber, următoarea persoană. Vă mulțumesc. Trebuie să vă spun că Studiul este interesant, însă se axează practic exclusiv pe aspectele socioeconomice. E un studiu însărcinat de Comisia Libe, nu de Comisia Ocupare. Sincer, eu mă așteptam la altceva și sper că veți redirecționa acest studiu. Deci eu vroiam să văd și chestiuni legate de drepturile omului, de discriminare, de rasism, de expulzări. Deci eu speram că aceste probleme să apară în acest studiu. De aceea cred că e normal să mă aștept uh, la toate aceste elemente și în raportul făcut de colega noastră. Deci dacă noi vrem să ajutăm Comisia adică să o sprijinim în eforturile sale de a elabora o strategie, Ei bine, atunci trebuie să transmitem un mesaj foarte clar. Și cred că va fi ușor să avem un mesaj uh, din partea tuturor uh, grupurilor politice. Această clipă este unică și trebuie să recunoaștem acest lucru. Atunci când s-a venit cu ideea raportului, contextul era altul și între timp s-a schimbat la mai bine sau uh, la mai rău. Însă acum se pare că cei de la comisie sunt gata să vină cu o strategie. Iar raportul dumneavoastră, doamna Eroca, va fi al nostru, al Parlamentului European și acolo trebuie să ne referim la toate problemele, nu neapărat în detaliu, însă să călăuzim comisia înspre o anumită direcție în care trebuie să se, să se uh, uh, să pornească această strategie în ceea ce privește autorizația respectivă. De aici nu vorbim de un nimic, vorbim de o strategie pentru romi, pentru următorii 20 de ani, probabil. Și aș vrea ca și acest lucru să se oglindească în studiul dumneavoastră. Pe mi- eu mă și tem să vă întreb ce considerați dumneavoastră culegere de date și cum vreți să abordați acest lucru pentru a aborda și a ști exact numărul exact de romi. De 15 ani lucrez în acest domeniu și știu despre ce vorbesc. Mulțumesc, doamna Gomez. I'm, I'm... Mulțumesc, apreciez acest studiu. Eu uh, sunt din Portugalia, nu am fost, uh, Portugalia nu a fost inclusă în studiu, dar analizând diferitele experiențe și analizând existența voinței politice de a implementa politicile în acest domeniu este un aspect crucial. Sunt de acord, avem nevoie de o strategie europeană, dar să nu uităm că nu este suficient. Avem nevoie de voință politică de implementare la nivel național. Și Spania aici a făcut diferența. Nu sunt din Spania, sunt din Portugalia, dar cred că, mulțumită voinței, polit- voinței politice de implementare, s-a ajuns la rezultatele la care s-a ajuns în Spania. Dacă putem avea o strategie la nivel european, și mai frumos. În uh, țara mea, iată, avem un element care funcționează foarte bine și anume avem, avem, medi, îl avem pe mediatorul plătit cu bani europeni și care într-adevăr face diferența. Un domeniu în care există confuzie și aș dori să aflu opinia vorbitorilor noștri este acela al educației uh, în ceea ce privește abordarea chestiunii de gen. În țara mea a existat confuzie la acest capitol. Nu știam dacă trebuie să uh, avem școli pentru copii romi care sunt, în care copiii sunt complet integrați cu ceilalți, dar uh, în care romii solicită separarea pe genuri, deci separarea fetelor de băieți, Nu ar fi neapărat abordarea noastră, dar câteodată, iată, aceasta este singura soluție de a le determina pe fetele de etnie romă să vină la școală. Deci trebuie să avem școlarizare separată. Și există o confuzie aici. Nu se știe care este cea mai bună metodă. Ce părere aveți dumneavoastră? Mulțumesc, spune președinta. Domnul Enciu, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, și eu apreciez uh, acest studiu. Este obiectiv și cuprinzător este adevărat, strategia pentru minoritatea romă cuprinde latura socială și cea economică. Aceste două laturi nu pot fi eh, ierarhizate, ele sunt la fel de importante. Eh, eu aș vrea să aduc în discuție un alt aspect legat de țara de unde vin, România, unde eh, voința politică, așa cum a spus colega Ana, există, chiar multă și foarte multă, la toate nivelele, atât uh, central cât și regional și local și asta poate fi confirmată de toți uh, membrii Parlamentului European care au vizitat România special pentru această problemă. În România există o altă problemă pe care vreau să o ridic. Cum se poate face o strategie specială pentru romi atâta timp cât marea majoritate a populației este săracă datorită atât crizei cât și a situației generale a României. Nu se poate vorbi de o educație specială pentru romi atâta timp cât copiii majoritarilor români au început să părăsească, să abandoneze școala. Ce să vorbim de locuri de muncă specială când nu există locuri de muncă în România? Despre sănătate ce să mai vorbim? Sănătatea în România este la pământ locuințe la fel. Eu cred că ar trebui această strategie să fie totuși integrată cu strategia Europa 2020 privind reducerea sărăciei a șomajului și prevenirea abandonului școlar, care să cuprinde tot nivelul european și în această strategie să acorde o atenție deosebită unor regiuni din Uniunea Europeană, anumitor țări care au o situație economică mai precară. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Enciu. Cornelia Ernst și Cecilia Wikström. Mulțumesc pentru prezentarea acestui studiu. Cred că ne ajută, într-adevăr. Doresc să abordez trei puncte. În primul rând, chestiunea bazei juridice Trebuie să ne gândim foarte bine dacă avem nevoie de modificări în dreptul comunitar sau nu. Sau trebuie să ne gândim dacă trebuie doar să implementăm mai bine dreptul comunitar prin diferite măsuri. De asemenea, trebuie să ne întrebăm dacă avem nevoie de o legislație specifică pentru rom sau nu. Sau mai degrabă este vorba de a modifica legislația la nivel național unde este nevoie pentru a nu mai fi discriminați romii și atunci să ne uităm din această perspectivă la chestiunea legislativă. Aș dori să îmi răspundeți la această întrebare. Vedeți, există nevoia de modificare a legislației la nivel comunitar și la nivel național? Cred că acesta este un aspect uh, în care trebuie să clarificăm exact unde anume trebuie să intervenim. Și în al doilea rând, consider că avem nevoie de o politică pe două căi. Adică romii trebuie integrați și nu separați este foarte clar și este clar și în sistemul educațional mai ales când discutăm despre crearea unor clase speciale pentru romi. Este puțin flagrant acest lucru. Deci romii trebuie, separa, trebuie integrați, nu trebuie separați. Dar, de cealaltă parte, cred că trebuie să fie uh, generate schimbări și la nivelul, uh, la nivelul structurii educaționale, de exemplu să fie inclusă o oră de istoria romilor și așa mai departe. Deci trebuie să apară niște schimbări la nivel social și cred că trebuie să reacționăm ca atare aici pentru a da impulsurile necesare astfel încât să nu ajungem în situația de a avea o strategie care nu funcționează. Tocmai de aceea trebuie să tratăm subiectul discriminării. Există situații atât de grave ale romilor în anumite state pentru că discriminarea apare la nivel național, la nivel local, este exercitată de anumite grupuri și este susținută ca atare. Consider că ar trebui ca raportul nostru să aibă și un al cincilea pilon în acest sens, care să se ocupe de drepturile omului. Acestea lipsesc cu desăvârșire din studiu și consider că ar trebui incluse, de aceea v-aș ruga să vă referiți și la acest subiect. În al treilea rând, sunt convinsă de faptul că nu vom realiza nimic și nu se va modifica nimic dacă din momentul zero uh, nu sunt implicați și romii. Strategia aceasta trebuie să devină strategia romilor. Și dacă nu facem acest lucru, atunci strategia aceasta de integrare va eșua pentru că va trece practic pe lângă romi. Trebuie să ținem seama de acest aspect din momentul zero, după cum am spus. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Cecilia Wikström are cuvântul și apoi doamna Alfano. Vă rog frumos, rezumați-vă la un minut pentru că am vrea să avem uh, ceva timp și pentru intervenția invitaților noștri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 Well, I want to thank you a lot for, for drafting this report to us. It's been very interesting listening. Aș vrea să vă mulțumesc, a fost foarte interesant să vă ascult și așa cum au spus colegii, într-adevăr, studiul se axează pe factorii socioeconomici. Și probabil că ar trebui să se explice acest lucru și într-o perspectivă istorică. Prin istorie învățăm și aflăm de ce ne aflăm prezent și îl înțelegem. Și de asemenea, istoria ne oferă instrumentele pentru a ne orienta pe viitor. În țara mea, Suedia, recent s-a cerut înființarea unei comisii a adevărului pentru a se vedea cum i-am tratat noi pe romi în țara noastră când, de momentul în care s-au făcut primele legi privind romii în 1670 și de atunci încolo discriminările au continuat și nu s-au oprit niciodată. Deci pentru a face față, pentru a combate acest fenomen, trebuie să știm care este perspectiva istorică și vă încurajez foarte mult să puneți accentul pe acest lucru în raportul dumneavoastră. De asemenea, foarte importantă este rezoluția Parlamentului de la începutul anului privind situația romilor. Și aș vrea să vă întreb, doamnă Iaroc, v-ați consultat cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale, așa cum a cerut Parlamentul European în rezoluție? Deci acestea sunt niște aspecte cruciale. Uneori e clar că metodele sunt oarecum fragmentare, Însă avem nevoie de o perspectivă generală, un fel de plan Marshall pentru populația de rom din Europa. Și chiar să spunem lucrurilor așa. Deci să avem un plan clar, cu numele de plan și nu niște măsuri fragmentare. Doamna Alfano, după care doamna Matiu, după care oaspeții noștri. Vă mulțumesc. Nu vreau să repet ceea ce au spus deja colegii mei. E drept că se pare că dimensiunea economică pare să fie motivația noastră. Integrarea romilor e importantă, deoarece poate ajuta economia europeană. Asta se spune mai degrabă, în loc să se spună că drepturile fundamentale există și că există drepturile omului și, prin urmare, trebuie să punem capăt acestor discriminări. Eu m-aș fi așteptat la un temei juridic, m-aș fi așteptat la niște date exacte, deoarece au fost publicate niște date alarmante. 8600 de romi expulzați anul acesta din Franța către Ruma, R- România și Bulgaria. Asta deci doar de la începutul anului. Ce se întâmplă și în Italia? Eu vorbesc acum de uh, țările care au fost mediatizate în ultimele luni. Ce se întâmplă? De exemplu, în Italia. Ieri uh, o comunitate de romi a făcut uh, recurs în fața unui tribunal din Rom privind din Milano, mă scuzați, privind uh, refuzul uh, accesului la locuințe sociale. Deci noi suntem aici comisia liber, nu libertate, securitate, însă vorbim despre economie și ocupare. Deci eu aș fi dorit să vorbim mai mult despre libertăți, despre aceste aspecte. Doamnă raportor, aș vrea să știu dacă uh, se intenționează să se facă deplasări direct în România, în Bulgaria, în Franța, în țara mea, să se vadă ce se întâmplă. Și comisia ne poate confirma aceste date? Deci eu vă pun această întrebare, deoarece azi dimineața am fost în delegația pentru Maghreb cu alți colegi. Și vă pot spune că instituțiile europene doresc să încheie tot felul de tratate cu țări cum ar fi Libia. Deci noi ne ocupăm de ceea ce se întâmplă în afara granițelor noastre și uităm să facem ordine la noi acasă. Și astfel ajungem la situații ca cele din Franța sau din Italia. Vă mulțumesc. Cred că oaspeții nu pot răspunde la toate întrebările. Putem, trebuie să ne continuăm dezbaterea. Încă un deputat va interveni, după care veți răspunde. Doamna Mathieu. Merci, Madame la Présidente. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc și doamnei raportor care se ocupă de un subiect foarte important. Așa cum spunea și colega mea, doresc ca acest raport să se bucure de toată atenția cuvenită. Evident, au nivelul de la Comisie. Trois choses. Trei lucruri, deoarece nu avem mult timp. Într-adevăr, trebuie integrată populația de rom. Ce înseamnă însă să integrăm? Deci statele membre trebuie să integreze populația de rom? Da, bineînțeles, însă și ei trebuie să se lase integrați. Deci trebuie să existe voință din ambele părți. Eu tocmai am fost în România, am dorit să merg la fața locului, să văd ce se întâmplă și am fost plăcut surprinsă să văd că statul român făcea foarte multe lucruri în măsura mijloacelor disponibile pentru a integra pe romi la nivel școlar, la nivelul sănătății, prin folosirea de mediatori. România însă este o țară care are greutăți majore în ceea ce privește absorpția de fonduri europene și poate că noi ar trebui să-i ajutăm, deoarece acest sistem este foarte greu. Poate că ar trebui să se pună pe picioare un nou sistem de facilitare de, pentru a înlesni accesul la fondurile europene. Deci Comisia Europeană ar trebui să facă tot posibilul pentru a înlesni accesul la fondurile europene. În România există mari programe pentru integrarea romilor, însă acestea sunt blocate deoarece lipsesc uh, câteva semnături. Deci de aceea Comisia ar trebui să își dea seama cât de complexă este situația absorpției fondurilor europene. De asemenea, mediatorii ace- și aceste programe dau roade. Asta am constatat eu. Am văzut de asemenea că și în cadrul școlilor există mixitate. Nu ai cum să ai uh, clase separate. de altfel în niciun stat membru. Deci aceste populații trebuie integrate, atât la locul de muncă, cât și uh, în învățământ și în sistemul de sănătate. Însă acești cetățeni trebuie să se libereze și să accepte această integrare, deoarece simțim și reticențe din partea lor. Thank you very much. I am really sorry that... Vă mulțumesc, îmi pare rău, nu putem continua discuțiile, am fi avut nevoie de mai mult timp. Îi rog acum pe oaspeții noștri să răspundă la tot ce s-a spus. Um, uh, yes, if you push this button. Okay, that's, uh, that's better. Mulțumesc foarte mult raportorului și membrilor Parlamentului pentru aceste comentarii utile. Toate acestea ne vor ajuta pentru a completa versiunea finală a raportului. Aș vrea să fac câteva comentarii, doar pentru că avem puțin timp și după aceea să predau cuvântul colegii mele. Un prim comentariu. Problema faptului că raportul se centrează pe factori socioeconomici. Acest lucru a fost cerut în mod special și ni s-a cerut să nu ne referim la problema discriminării și a imigrației, pentru că acestea fost deja acoperite în mod uh, extensiv în alte raporturi. Și iată de ce N-am analizat acest lucru în detaliu, dar dacă doriți, o putem face. Deci, pentru a găsi răspunsuri la acest lucru. Ne-am centrat, după cum am spus, pe chestiunile sociale și economice și prin integrarea comunității romilor vom putea îmbunătăți calitatea vieții acestora și drepturile lor vor putea fi, până la urmă, respectate. Așa cum spunea cineva aici în sală, este vorba de un proces pe termen lung, poate e vorba aici de 20 de ani, dar cred, într-adevăr, o persoană din Germania, cred că spunea, se întreba dacă avem nevoie de legi noi și dacă avem nevoie de o schimbare radicală a abordării noastre. Eu unul cred că, într-adevăr, avem nevoie de o astfel de schimbare, pentru că avem o problemă foarte gravă cu milioane de persoane care sunt foarte marginalizate și trăiesc în condiții de neacceptat într-o Uniune Europeană actuală. Și cred că programul CARS, de exemplu, pentru sud-estul Europei, ar putea contribui, un program care fusese uh, conceput pentru fosta Iugoslavie, are nevoie de intervenții masive și de o finanțare foarte mare și uh, el fusese elaborat tocmai în mod specific pentru această chestiune. S-a vorbit de asemenea de posibilitatea înființării unei agenții europene care să se dedice chestiunii comunității romilor. Este vorba de o comunitate foarte mare care nu are o țară proprie care să-i reprezinte de aceea, Uniunea Europeană trebuie să-și asume acest rol de reprezentare și poate ar trebui să se înființeze o agenție specifică pentru comunitatea romilor. care să susțină aceste eforturi de a ajuta această comunitate defavorizată. Foarte pe scurt acum, despre România. Este adevărat că România este o țară săracă și multe dintre problemele cu care se confruntă cetățenii romi de acolo uh, sunt comune și celorlalți cetățeni din România și din restul Uniunii. Iată de ce nu s-ar dori să se acorde prioritatea cetățenilor romi pe deasupra celorlalți cetățeni, tocmai din uh, motivele non-discriminării Romii ar trebui să aibă acces uh, egal la uh, piața muncii, la șanse de educație și așa mai departe. Și studiile pe care vi le-am prezentat mai devreme ne arată că aproape toate noile state membre, uh, în aproape toate statele membre se regăsește această problemă a discriminării. S-au făcut aici referiri și la contextul legal. Avem o nu avem o secțiune specifică pe această temă în raportul nostru, n-am intrat în aceste detalii, însă a, elementul cheie este directiva referitoare la implementarea chestiunilor legate de discriminare și directiva Consiliului din anul 2000. Aceasta este baza chestiunilor legate de discriminare. Însă, din punct de vedere al politicilor socioeconomice de după tratatul de la Lisabona este că competența revine în principal statelor membre. Iată de ce e foarte greu să se găsească un temei juridic la nivelul Uniunii care să aibă prioritate în ceea ce privește chestiunile de discriminare. Avem acest obstacol Mulțumesc. Foarte pe scurt aș vrea să dau câteva comentarii. În primul rând, aș vrea să plec de la întrebarea referitoare la temeiul juridic. Noi considerăm că, dincolo de acest obiectiv specific, acest studiu a avut un obiectiv foarte clar, dar există posibilitatea de a extinde acest obiectiv. Există condițiile juridice și legale necesare pentru a avea o adevărată strategie centrată pe comunitatea romilor și prin care să se implementeze instrumentele existente în cadrul tratatului de la Lisabona și să extindem aceste posibilități așa cum spunea și colegul meu, ar trebui să discutăm elemente precum uh, chestiunile de natură socială, care sunt deocamdată de competență națională. Și experții în domeniul juridic ne, apar, ne arată că aceasta ar trebui să fie mai degrabă de competență mixtă la nivel național și la nivelul UE, astfel încât să existe o marjă de manevră mare care să fie utilizată pentru a implementa o strategie care care să nu meargă neapărat în direcția unei obligativități, a unei legislații obligatorii. E nevoie de o voință politică. Avem aici exemple precum legea concurenței și altele. Toate acestea ar putea fi aplicate la un domeniu în plus pe lângă toate acestea, problema marginalizării, a sărăciei și a strategiei necesare care se referă nu doar la rom, ci la o comunitate defavorizată din ce în ce mai mare. Deci avem nevoie de o legislație obligatorie în acest sens. Și există o marjă de manevră foarte mare pentru a lucra pe baza capacităților existente și împărțind competența între nivelul național și nivelul european. Un alt punct și mai delicat din punctul meu de vedere este voința politică. Foarte mulți s-au referit la acest lucru. Există o voință politică diferită din partea statelor membre de a face eforturi și a pune la oaltă strategii și resurse pentru a rezolva această problemă. Și aceasta se poate rezolva dacă am avea o legislație obligatorie. Deci temeiul juridic, legislația există deja, dar e nevoie de o îmbunătățire a capabilităților și a procesului de coordonare. Și pentru aceasta ar trebui să lucrăm mai mult la acest dosar. Foarte pe scurt, încă un comentariu. S-a menționat aici în sală perspectiva istorică, discriminarea și drepturile fundamentale. Colegul meu a spus deja că acest studiu nu se referă la acest aspect, dar trecând dincolo de acestea. Noi considerăm că trebuie să se facă eforturi din ambele părți, din partea Uniunii Europene a instituțiilor și din partea politică, dar și din partea cealaltă, și anume din partea comunității romilor. Reprezentanții acestei comunități, NGO-uri, organizații sociale ale romilor, organizații politice ale acestora, pentru că istoria pe care o avem în acest domeniu este una foarte complexă. Există foarte multe interconexiuni în care sunt implicați factori politici, sociali, de discriminare, discriminare economică, socială, toate ele sunt legate unele de altele și nu vom face progrese dacă vom încerca să determinăm uh, cine a fost primul, oul sau găina. Nu. Trebuie să punem totul la oaltă pentru a pune capăt sărăciei, discriminării, marginalizării, criminalității și așa mai departe. Trebuie să nu mai vedem acest cerc vicios și să avem o reacție pozitivă din punctul de vedere al capacității instituționale și de asemenea a strategiei din ambele părți, din partea statului, a Uniunii Europene. Și există și dificultăți istorice și o dificultate foarte mare a integrării culturale Societatea noastră de astăzi este una foarte avansată, complexă, regulile sociale sunt de asemenea foarte complexe și pentru a avea o viață pașnică trebuie să acceptăm acest lucru, acest cadru instituțional care este un dat. Deci, iată un domeniu în care mai trebuie să facem multe eforturi. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinte. E adevărat, situația este foarte complicată și de aceea sunt multe aspecte care trebuie menționate. Mulțumesc, până președinte. De asemenea, multe aspecte au fost menționate de membrii din sală. Vă mulțumesc foarte mult și înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, aș vrea să cer domnului Barester din partea comisiei, dacă dorește să intervină. Intervenție fără microfon. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor pentru contribuție. După cum s-a spus, Comisia va publica o comunicare, cel mai probabil în aprilie 2011, pe acest subiect. Va, col- va colabora și cu președinția maghiară, la fel cum a făcut-o și cu președinția spaniolă și în prezent cu președinția belgiană. Aș dori să îmi exprim mulțumirile față de cei de la London School of Economics. Acest studiu va fi foarte interesant pentru noi și ne va oferi posibilitatea de a reflecta. Mulțumesc și eurodeputaților, mai ales celor care au vehiculat ideea simplificării fondurilor regionale, astfel încât să poată fi implementate mult mai facil în anumite state membre. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru uh, prezentarea studiului și pentru contribuția care a fost extrem de utilă, sunt convinsă. Se vede că am lucrat și vom lucra în continuare la acest raport. Acestea fiind spuse, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul privind situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană și aș dori să o rog pe doamna raportor Kinga, King Ogal să uh, ne prezinte ideile principale. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, am avut primul... președinte întrerupe. Dacă nu vă supărați, întrerupem un minut reuniunea. Se pare că unii uh, părăsesc sala, așa că așteptăm până va fi liniște. Monica is Monica. Okay, I think we should, we should start. Kinga, may I ask you to, to continue? Yes. So, uh... Kinga, poți continua. Mulțumesc. Am avut o, un prim schimb de opinii în uh, aprilie pe acest subiect și de pe atunci am uh, abordat subiectul ce a fost dezbătut de două ori cu raportorii din umbră și cu consilierii de la poli grupurile politice, și anume faptul că în acest raport o să am o abordare diferită. O să abordez problema dintr-o perspectivă diferită, și anume mă voi referi la faptul că în 2009 tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare și a generat îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale. Personal, consider că un asemenea raport în care reflectăm la schimbările generate, reflectăm la uh, arhitectura drepturilor fundamentale este extrem de important. Și iată, trebuie să profităm de acest moment, pentru că Parlamentul European poate acum să țină seama de aceste schimbări. După ce am discutat cu consilierii politici și cu raportori din umbră, am decis să urmăm această linie și să adăugăm la titlul inițial referiri la aspectul instituțional și la impactul tratatului de la Lisabona. Am așteptat și comunicarea din partea comisiei. Am știut că ni se promisese de către doamna comisar Reding că va exista o comunicare în acest sens. Proiectul de raport a trebuit să fie finalizat și predat înainte de a vedea această comunicare a comisiei și între timp a fost publicată și comunicarea. Țin să spun că această comunicare merge în mare parte în aceeași direcție, dar va trebui să depun câteva amendamente care să facă trimitere la comunicare, să o reflecte mai bine. Discutând despre proiectul inițial, despre proiectul de raport, veți vedea că acesta reia rezoluțiile anterioare ale Parlamentului European. Ne referim la rezoluții, la interpelări ale comisiei și altele. Însă nu intră în detaliu, luând totul principiu cu principiu, articol cu articol, ci menționează și păstrează doar ideile esențiale. Ținând seama de domeniul de aplicare al acestui raport, m-am concentrat pe evoluții, evoluții ce au avut loc prin tratatul de la Lisabona, clarificând rolul ce trebuie jucat de fiecare instituție în noua arhitectură instituțională și clarificând ce prerogative trebuie să-și asume instituțiile și cum anume trebuie să reflecte la activitatea întreprinsă de celelalte instituții am subliniat faptul că ar fi foarte bine să reflectăm la munca întreprinsă de colegii noștri instituționali decât să acționăm în paralel. În prima parte este subliniat sistemul pe trei piloni european, pe care ne vom putea baza după tratatul de Lisabona. Carta obligatorie, obligația de partea Uniunii Europene de a adera la CEDO, și astfel de a recunoaște drepturile cuprinse în această convenție și uh, tradiția constituțională și judiciară a statelor membre. De asemenea, sunt stipulate și noile obligații generale create prin Tratatul de la Lisabona. În plus, analizez și situația instituțiilor ce au sarcina de a implementa noua arhitectură. Încerc astfel să prezint modul în care văd eu sarcina și rolul Comisiei în procesul de implementare, rolul Consiliului, al Curții de Justiție, al Agenției pentru Drepturile Fundamentale, al Parlamentului și al statelor membre. Fiecare are propriul rol. O altă parte a proiectului de raport se concentrează pe cooperarea cu organizațiile internaționale. Și acesta este un aspect cheie în aplicarea și implementarea acestei arhitecturi instituționale. Mă concentrez asupra principalului nostru parlament, ă, partener, ă, Consiliul ă, Europei, dar și alte instituții sunt menționate. Ultima parte a proiectului de raport face trimitere la cele mai mari provocări. Aceasta reprezintă un aspect cheie. Odată ce creăm un cadru, odată ce încadrăm instituțiile, fiecare ținând seama de propriul rol și fiecare implementând noua arhitectură, atunci trebuie să abordăm problemele spinoase și iminente care au fost identificate de Parlamentul European în diferite rezoluții și în dezbateri. Pe scurt, Asta pot să vă spun despre structura proiectului de raport. Sigur, am putea intra în detalii referitor la modul în care văd fiecare, rolul fiecarei instituții. Însă, de vreme ce aveți textul în față, putem să trecem în revistă aceste aspecte în schimbul de vederi. Trebuie să știți că acest raport este, din câte știu eu, disponibil numai în limba engleză și mi se spune că și în franceză, dar va fi tradus în toate limbile oficiale în curând. Termenul pentru depunerea amendamentelor va fi data de 9 noiembrie. Votul va avea loc în noiembrie și o să solicităm o sesiune extraordinară a Comisiei Parlamentare pentru Vot obiectivul a fost de a duce raportul la plenară în decembrie, când uh, l-am putea discuta în timpul zilei dedicate drepturilor omului, așa cum a fost prevăzut. Cam atât despre detaliile tehnice. Deja am spus acest lucru și la reuniunea cu raportorii din umbră. Sunt binevenite toate amendamentele. Cred că în cele din urmă această, consider că această rezoluție va fi o rezoluție comună, motiv pentru care sunt dornică să cooperez cu dumneavoastră și să avem la final un text ce poate fi uh, Uh, acceptat de întreaga comisie parlamentară. Mulțumesc, Kinga, foarte mult, spune președinte. Așadar, termenul de predare a amendamentelor este 9 noiembrie, într-o zi de marți. Vedeți că raportul este puțin diferit față de celelalte și este o lectură interesantă de amendat. Avem uh, membrii care doresc să ia cuvântul, mai întâi Monica Benova și apoi Renate Weber. Monica, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Îi mulțumesc colegii mele pentru uh, raportul elaborat și pentru uh, prezentarea evoluțiilor uh, instituționale. O felicit pentru faptul că a atins obiectivele raportului și anume de a clarifica rolul fiecarei instituții și al fiecărui mecanism ce ține de arhitectura instituțională în ceea ce privește drepturile omului. Sunt uh, în mare parte de acord cu raportul în formula sa actuală, dar aș dori să subliniez câteva aspecte importante și să propun câteva elemente adiționale minore. În primul rând, permiteți-mi să subliniez trei subiecte pe care le consider importante și salut faptul că raportul face trimitere la acestea. În primul rând, uh, Tratatul de la Lisabona și perioada următoare acestea nu trebuie să procedeze doar, protejeze doar drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni, ci ar trebui să-și asume uh, rolul de lider. Avem instrumente practice pentru a ne îndeplini acum această misiune la nivel global avem șansa, oportunitatea de a îmbunătăți eficacitatea și coerența în domeniul politicilor externe și de aceea aș dori să subliniez o abordare bazată pe drepturile omului în ceea ce privește serviciile, structura și resursele. Este pozitiv faptul că raportul se referă la uh, modul în care agențiile europene, pot să promoveze drepturile omului. De asemenea, drepturile fundamentale primesc o nouă expresie prin inițiativa cetățenească. Iată un instrument care crește rolul cetățenilor europeni ce primesc prerogativul de a iniția legislație europeană. În cele din urmă, Uh, salut punctul 28 al raportului care face trimitere la instituțiile europene și la statele membre să sensibilizeze opinia publică în ceea ce privește protecția drepturilor omului, atâta timp cât cetățenii sunt conștienți de drepturile care le revin. De asemenea, solicit să se facă trimitere la experiența ONG-urilor și a forurilor civile pentru a genera o relație continuă de colaborare cu acestea în ceea ce privește arhitectura respectării drepturilor omului, cu trimitere la cazuri specifice. În general, raportul mi se pare echitabil și foarte bun, dar aș dori să vin cu câteva elemente adiționale. În primul rând, chestiunea migrației și a azilului, în special în contextul uh, Uh, respectării drepturilor azilurilor, azilanților. Uh, acest uh, lucru nu este menționat în raport. Cred că azilul în politica de migrație mm, trebuie să beneficieze de o atenție sporită în raport. La fel de important este și un alt aspect nemenționat în raport, și anume lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale. Suge, su, sugerez așadar să menționați acest aspect la punctul 35. Un alt element adițional se referă la rolul comisarului ce are portofoliul pe justiție, cetățenie și drepturi fundamentale. Sunt de acord cu punctul 19 al raportului în care se sugerează că comisarul să fie invitat în mod regulat la reuniunile Comisiei Libe. Dar, cred că formularea punctului 14 ar trebui să fie um, lărgită. Acțiunile comisarului care sunt menționate aici ar trebui să fie completate menționând rolul comisarului în uh, asigurarea de accesul informații al cetățenilor. Menționând Carta Fundamentală a Drepturilor Omului adoptată de Comisie pe 9 octombrie, Comisia va trebui să ofere asistență cetățenilor în Uh, chestiuni specifice, în cazul în care, de exemplu, discutăm despre nerespectarea drepturilor fundamentale. Comisarul va trebui așadar să explice când anume poate interveni sau poate, nu poate interveni Comisia în ceea ce privește uh, reclamațiile privind drepturile uh, fundamentale. Carta nu stipulează prerogative clare ale Comisiei și când anume poate interveni aceasta pe dosarul drepturilor omului. Poate interveni doar atunci când este vizat dreptul comunitar. Aș dori să subliniez uh, și introducerea unui studiu de impact privind toate propunerile legislative noi. Este important să supervizăm procesul legislativ și să ne asigurăm că textul final este în concordanță cu carta. Aplicarea uh, politicii de toleranță zero uh, presupune uh, inițierea unor proceduri de încălcare a obligațiilor atunci când este cazul. Și și acest aspect este extrem de important. Date fiind doar aceste câteva elemente adiționale pe care le consider necesare, țin să spun că pe ansamblu raportul este foarte bun. Și la final reiterez faptul că noua arhitectură instituțională va arăta cu câtă eficacitate vor fi tratate chestiunile ce țin de drepturile fundamentale. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta Renate Weber și apoi Ana Gomes. Mulțumesc, domnul președinte. Aș vrea în primul rând să felicit raportorul pentru munca sa. Ne-am întâlnit de mai multe ori, am avut întâlniri între raportor și raportori din umbră și ne-am pus de acord asupra conținutului acestui raport, care este unic în felul său. Așteptăm ca și conferința președinților să adopte schimbarea de titlu și sunt sigură că va face acest lucru, pentru că uh, este un moment foarte bun pentru a vedea care sunt competențele fiecarei structuri UE după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Aceasta ne va ajuta și pe noi, pe Parlament, în activitățile noastre viitoare, să evaluăm situația drepturilor omului în Uniunea Europeană și să vedem felul în care fiecare instituție UE își îndeplinește rolul. Principala mea îngrijorare se referea la faptul că Parlamentul să-și mențină dreptul de a prezenta chestiuni de fond pe perioada 2009-2010. Acest lucru s-a acordat deja la întâlnirea coordonatorilor. Iar referitor la raportul ca atare, bineînțeles că voi prezenta câteva amendamente. Majoritatea se referă la drepturi și la obligațiile Parlamentului European în ceea ce privește protecția drepturilor omului în Uniunea Europeană și nu numai, ci și în ceea ce privește felul în care influențăm promovarea democrației și a respectării drepturilor omului dincolo de aceasta, în relațiile externe. Probabil că există și câteva uh, ajustări de limbaj, de redactare, pentru a ne asigura că lucrurile nu vor fi interpretate uh, într-un fel în care să ne aducă prejudicii. Se spune aici eliminarea și interzicerea oricărei forme de discriminare pentru o mare proporție a minorităților. Cred că acest lucru se poate interpreta în mai multe feluri. Dar nu mai mult decât atât. Este un raport destul de complet. Mulțumesc! Mulțumesc, Renate! Dau cuvântul după aceea doamnei Gomez, după care urmează Sara Latford și vă rog să fiți cât mai succinte pentru că avem întârziere. Mulțumesc! Aș vrea și eu să o felicit pe doamna Kinga Gal, care a elaborat un raport foarte bun și cred că este foarte potrivit, tocmai la acest moment, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, să arătăm și să declarăm ceea ce se arată în acest raport. Aș vrea să mă refer doar la câteva lucruri, pentru că mi-aș cerut să fiu succintă. Voi încerca să prezint uh, amendamente în acest sens. E important să prezentăm aici viziunea noastră să arătăm că drepturile omului sunt interrelaționate, sunt indivizibile și că au legătură în, Există o legătură strânsă între partea politică și cea socioeconomică. Această legătură ar trebui să o arătăm în mod clar. De exemplu, la liniatul 4 se vorbește despre uh, o referință culturală care să fie explicită. La aliniatul 1 se face referință la detenție ilegală a prizonierilor și aici avem o listă la alineatul 35. Nu ne putem referi la problema drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană, lăsând deoparte acea, acele chestiuni teribile care au de-a face cu programul de cooperare uh, pe care l-am avut în Uniunea Europeană în ceea ce privește extrădările ilegale. Este un lucru care ar trebui să se afle în această listă. Și ar trebui să facem referință chiar și la aliniatul 1 când facem referință la detenție ilegală și să includem și termenul de tortură, pentru că a existat și așa ceva și a, a existat o implicare europeană. Mă îngrijorează punctul 6. Eu cred că este un punct de plecare bun, dar ar fi util să folosim o redactare în care să ne centrăm în primul rând, pe promovarea drepturilor omului, care are legătură clară cu promovarea democrației. Acest lucru trebuie să apară în acest alineat și în îndrumarul pentru serviciul de acțiune externă și să să arătăm într-un mod mai clar nevoia de a avea un serviciu de acțiune externă și de politică externă, astfel încât să nu subminăm drepturile omului. A existat un raport recent din partea Human Rights Watch în care se arăta că există o politică din partea Europei față de Etiopia, care este unul dintre cei mai mari uh, uh, primitor de subvenții din partea noastră, tocmai pentru a susține drepturile omului. și în ceea ce privește monitorizarea acestor drepturi. Am cerut de mai multe ori, am primit cerințe din partea uh, lui Lady Ashton să cunoaștem termenii de negociere pe care îi avem cu Libia și până acum n-am primit niciun răspuns, chiar dacă delegația noastră pleacă în Libia chiar săptămâna viitoare. Și când știm că acordul se află în ultima fază de negociere. Un ultim punct. La articolul 31 ar trebui să menționăm toate celelalte convenții importante, cele două convenții, Convenția împotriva utilizării torturii și sunt absolut de acord cu ce a spus Monica, să vorbim și despre problema imigrației acestea ar trebui să fie trecute la punctul 35. Și dacă vorbim despre aceste anchete asupra extrădărilor ilegale și cooperarea cu CIA-ul, cred că ar trebui să se facă o revizuire a acordurilor de extradare care au fost semnate în timpul administrației Bush de către europeni, pentru că probabil că acolo se află sursa uh, tuturor elementelor contradictorii în domeniul drepturilor omului cu care ne confruntăm astăzi. Și aș vrea de asemenea să cer ca în această listă să vă gândiți să adăugați și problema acordului de readmisie care este negociat acum și care are legătură cu problema imigrației și cu politica de azil. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Latford și după aceea domnul Romeva Rueda și vă rog să fiți foarte succinți, pentru că altfel nu vom termina la timp. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Există elemente foarte bune în acest raport pe care l-am citit totuși în treacăt, am un document în franceză aici. Deci uh, nu am reușit să citesc atât de repede ca și cum ar fi fost în engleză. se face într-adevăr o evaluare a situației de după în intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona, se spune cine trebuie să facă ce anume la nivel instituțional. În alineatul 23 se face trimitere la faptul că Agenția pentru Drepturile Fundamentale reprezintă o garanție pentru protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Mă tem că nu acesta este rolul agenției și agenția ar trebui să fie uh, o entitate care să dea semnalul de alarmă când se întâmplă ceva rău. Așa cum sunt canarii în mine care mor când explodează gazul. În ceea ce privește conținutul acestor rapoarte privind drepturile fundamentale și această încercare de a, uh, a arăta cu degetul pe cei vinovați. Bine, la alineatul 35, în loc să uh, înșiruim doar chestiunile care reprezintă niște provocări moderne, aici ar trebui să dăm un fel de indicație în legătură cu domeniile de risc, după părerea noastră. Deci, în ce, domeniu, în ce domenii apar dificultăți în țările membre? Și există și un contrast față de alineatul 1, unde se, este vorba de uh, chestiunile tratate de Parlamentul European în dezbaterile sale, să nu se face neapărat legătura cu aliniatul 35, unde nu avem decât o enumerare a domeniilor în care trebuie să ne asigurăm că uh, vom uh, urmări progresul făcut. Deci, în afara alineatului 1, nu știm exact care sunt uh, domeniile problematice din Uniunea Europeană. Deci cred că ar trebui să spunem exact care sunt problemele, ce domenii sunt problematice și sunt de acord cu colegii în ceea ce privește azilul, migrația, readmisia, sunt de acord cu Ana în ceea ce privește extrădările ilegale și tortura. Putem spune, de exemplu, că suntem nemulțumiți de faptul că Nimeni nu a fost tras la răspundere din cauza ceea ce s-a întâmplat în toate aceste țări care au fost complice. Ultimul lucru mi se spune să închei. Diferența între uh, socialdemocrați și liberali. Liberalilor le-a fost uh, destul de greu să treacă din domeniul drepturilor civile în domeniul drepturilor socioeconomice. Nu pentru că nu ne-am dorit astfel de drepturi, avem niște standarde specifice în ceea ce privește drepturile civile, însă dacă spui că ai dreptul la o locuință, e bine cât de mare trebuie să fie locuința respectivă. Aici apar problemele. Deci ce fel de locuință? La ce fel de locuință ai dreptul? La ce fel de loc de muncă ai dreptul? Deci aici apar problemele uh, pentru noi liberali și asta este și linia de demarcație dintre noi și socialiști de altfel. Domnul Romeva, Irueda, după care domnul Bronz. Și se va încheia lista de vorbitori. Voi încerca să fiu succint. E și e greu să o faci în cazuri ca acesta. E un raport care pare foarte lung, însă am impresia că practic lipsește tot ce e important din el și înțeleg cât de greu este să întocmești un astfel de raport. Câteva idei generale pe care le vă prezenta sub formă unor amendamente. La prima secțiune sunt importante două lucruri. În primul rând, să consolidăm rolul Parlamentului și mai ales, mai exact, al acestei comisii parlamentare, așa cum s-a spus de mai multe ori. E o, o necesitate. Deci trebuie să spunem deschis că noi, Comisia Libe, a, avem de jucat un rol fundamental în ceea ce privește drepturile fundamentale. Deci așa ceva trebuie să fie explicit în text și nu doar implicit. De asemenea, e important să se facă legătura între politicile interne și efectele în exterior pe care le au aceste politici interne în ceea ce privește drepturile fundamentale și invers. Deci, care este legătura între uh, acestea din perspectiva drepturilor fundamentale? Un alt element crucial orice valoare privind drepturile fundamentale ar trebui să includă și Agenția uh, Drepturilor Fundamentale, ECOSOC-ul, și să lanseze de asemenea consultări cu uh, reprezentanții societății civile. Și acest, această implicare a Agenției pentru Drepturile Fundamentale și a ONG-urilor ar trebui să fie menționată, abordată în acest context. În al treilea rând, cooperarea internațională. Avem exemple de bune practici, cum ar fi cooperarea cu Consiliul Europei uh, pentru combaterea traficului de persoane. Doamna Latford a menționat și ea alineatul 35. E o încercare bună, însă cred că am putea merge mai departe, am putea oferi mai multe lămuriri în legătură cu această listă, să vorbim despre rezoluții, despre dezbateri, despre tragerea la răspundere. Deci, în această uh, privință, grupul nostru uh, vă oferă tot uh, ajutorul și tot sprijinul pentru a colabora, domnul raportor. Domnul Bros, ultima persoană. Vă mulțumesc. George Orwell a recunoscut că cei care vorbesc cel mai mult despre drepturi și libertăți sunt cei care le refuză cetățenilor aceste drepturi. Această pletoră de drepturi liberale și societate uh, și deci o societate care au apărut uh, au avut un preț și anume faptul că libertatea de expresie și de asociere au avut mult de suferit. Țările din Europa au tot uh, predicat celorlalți uh, din restul lumii legătură cu aceste drepturi, însă pe teritoriul lor au, uh, i-au oprimat pe cei care aveau opinii dizidente. Și nu e doar teoretic. Gerd Elders, o persoană pentru care nu am prea mult timp și care este acum acuzat nu pentru că i-a criticat pe musulmani, ci pentru că a criticat doctrina islamului. E cam uh, exagerat. Deci iată cum s-a descurcat Uniunea Europeană în ceea ce vește drepturile fundamentale și să nu uităm că trei țări au optat de la această, ța- uh, de la această cartă, inclusiv Marea Britanie. Deci aș vrea să am cerut lămuriri în acest sens la AFCA și, la AFCO și nu mi s-a răspuns. În ceea ce privește aderarea la CEDO, ce se va întâmpla atunci cu jurisdicția tribunalelor, cel de la Luxemburg și cel de la Strasburg? Ce se va întâmpla dacă va exista un conflict între Carta Drepturilor Fundamentale și Convenția Drepturilor Omului? Vă mulțumesc pentru comentarii și întrebări. Le dau, îi dau cuvântul doamnei raportor. Constructive approach And as I already mentioned that the... Mulțumesc, doamnă președinte. După cum am uh, menționat în, uh, la început, uh, mulțumesc, Oagea, pentru contribuție. Amendamentele sunt binevenite. Chiar am nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a da un contur bun acestui raport. Cred că majoritatea îngrijorărilor manifestate astăzi sunt bine justificate și de aceea salut toate sugestiile. Doamnă Benova, înțeleg sugestiile făcute și știu cum le putem încadra la paragraful 35. De asemenea, subliniez faptul că carta este obligatorie pentru statele membre și când acestea aplică uh, Um, dreptul comunitar, mă refer la acest lucru la alineatele 5 și 16 și am dorit să clarific acest aspect. Oricum, vă mulțumesc pentru contribuție și aștept amendamentele. Doamna Weber, într-adevăr, după cum am discutat deja, subliniez și eu că este mai um, dificil să privim întreaga chestiune a drepturilor fundamentale acum din această perspectivă, dar desigur că amendamentele sunt binevenite. Se face o clarificare în ultima versiune referitoare la această proporție mare a minorităților. După... Veți vedea după traducere despre ce este vorba. Doamna Gomez, sunt de acord că drepturile omului sunt interrelaționate și sunt de acord că paragraful 4 poate face referire la cultură. De asemenea, și paragraful alineatul, mă scuzați, 35 poate fi alineat, a, amendat. Convențiile sunt importante și utile și este important să uh, le menționăm. Desigur, adesea este dificil să acoperim întreaga sferă a subiectelor vizate, de aceea trebuie să vedem care sunt cele mai importante. Referitor la intervenția doamnei Latford, referitor la Agenția Drepturilor Fundamentale, nu cred că avem aici o garanție. Cred că ar trebui să avem garanția observării continue a drepturilor omului și asta voi include în text agenția are sarcina de a furniza date și statistici instituțiilor de reglementare. De fapt, de aceea a fost creată această agenție. Dar, după cum am menționat deja, alineatul 35 poate fi amendat. Domnule Romeva, și eu mă gândeam să amendez aliniatul privind uh, rolul Parlamentului European, dată fiind însă dimensiunea textului, a trebuit să renunțăm la anumite uh, paragrafe, dar sunt de acord cu dumneavoastră. Este important ca în raport să fie menționată consultarea societății civile, dar și accept și menționarea platformei societății civile, desigur, în raport. Domnule Bronz, mi-ați adresat întrebări privitor la diferitele mecanisme la care nu s-a răspuns încă, însă consider că de îndată ce începem să utilizăm aceste mecanisme, se va clarifica situația și nu vor fi, mecanisme nu vor fi un obstacol în calea arhitecturii drepturilor fundamentale. Vă mulțumesc încă o dată pentru cooperare și să continuăm uh, activitatea împreună, depunând amendamente. Președinta, mulțumim, Kinga, foarte mult! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație. Domnul Diaz de Mera este raportor. Am votat acest raport în aprilie și trialogul informal, din câte știu eu, a avut loc în urmă cu două săptămâni. Domnule raportor, vă rugăm să ne prezentați uh, starea lucrurilor dar asta după ce așteptăm jumătate de minut ca cei care au fost în sală doar pentru fostul punct de pe ordinea de zi să părăsească încăperea. Ok. Ok. Then, uh, please, uh, Mr. Diaz de Mera. Uh... Domnule Diaz de Mera, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Am să încerc să fiu succint. După cum știți, acest raport este pe rol de foarte mult timp, mai mult decât ar fi fost rezonabil pentru adoptarea sa și după îndelungi dezbateri se pare că am făcut acel ultim pas pentru adoptarea lui. A fost nevoie de a da dovadă de multă generozitate din partea raportorilor din umbră și vreau să mulțumesc acestora, tocmai pentru felul în care au conlucrat. E vorba aici de modificarea regulamentului 377 din 2004 și, mai precis, articolele 3, 4 și 6. În legătură cu temeiul juridic, acesta este litera B a punctului 3, articolele 63 și 66 din Tratatul de Înființare a Uniunii. bănuiesc că toată lumea cunoaște foarte bine, care sunt uh, funcțiile uh, oferite prin acest regulament ofițerilor de legătură. Și atunci, care sunt obiectivele acestei modificări? Ce dorim să obținem cu ele? Sunt patru obiective. În primul rând, să profităm de competențele acestor ofițeri de legătură și vă reamintesc că Frontex are ofițeri de legătură doar în cele 27 de state membre, în timp ce statele membre au ofițeri de legătură în 133 de țări în lumea întreagă. Deci, e vorba aici de a utiliza aceste capacități și am să vă spun în continuare cum. Deci să profităm de competențele acestor ofițeri de legătură, să profităm de asemenea de informația și schimbul de informații existent în cadrul rețelei ICONET și precizând aici că ICONET nu utilizează date cu caracter personal. În al treilea rând, accesând fondul de frontiere externe și în al patrulea rând, facilitând implementarea unui sistem de prezentare Uh, bianuală a, rapoartelor. După cum spuneam, doamna Guillaume a cooperat foarte bine pentru a, uh, acest dosar. Aș vrea de asemenea să mulțumesc doamnei Francisca Reter, Rita Bares, uh, doamna Wikstrom și doamnei Flotră pentru felul în care am lucrat împreună și pentru flexibilitatea de care a dat dovadă pentru a îmbunătăți acest raport. Așa cum ați spus, doamnă președintă, pe 13 octombrie a avut loc uh, un dialog tripartit pentru a cunoaște poziția Comisiei și a Consiliului față de amendamentele care ar fi fost adoptate în cazul în care votul orientativ pe care l-am avut ar fi fost uh, virtual și nu real. S-au propus acolo S-au propus acolo mai multe schimbări și le aveți în dosarul uh, care v-a ajuns în față și care a fost redactat în versiunea în engleză. Și, din punctul meu de vedere, aceste amendamente de compromis ar acoperi așteptările noastre, dacă nu toate, aproape toate așteptările pe care le-au prezentat raportorii din umbră. După cum știți, am propus patru amendamente de compromis și o modificare la expunerea de motive. Aceasta, din urmă, este bine elaborată și are drept obiectiv fixarea în mod clar a poziției noastre, a poziției Parlamentului și a Comisiei Libe. Poziție referitoare la terminologia care ar trebui utilizată de câte ori ne referim la imigrația nereglementară. În felul acesta am putea arăta intenția noastră clară de a separa odată pentru totdeauna termenul de imigrație de adjectivul ilegal. Pentru că imigrația, imigrația nereglementară, nu este contemplată majoritatea legislațiilor naționale ca fiind un lucru ilegal. Propunerea mea s-ar referi la amendamentele 1, 2, 4 și 6 și parțial la amendamentul 8, iar textul la care mă refer l-am elaborat practic eu și Silvii. Amendamentele de compromis ar ține cont de spiritul prezentat în amendamentul 6 din partea doamnei Guillaume, amendamentul 7 al domnului Tavares și amendamentelor uh, doamnei Flotră și Keller, de asemenea amendamentul 8 din partea doamnei Flotră și Keller și, în sfârșit, amendamentul 9 din partea doamnei Keller. În urma dezbaterilor pe care le-am avut-o pe care le-am avut cu colegii mei din grupul liberal, am ajuns la concluzia că amendamentul 3, care face referință la solidaritate, ar fi acceptat și uh, singurul amendament care mai rămâne discutat este amendamentul 5 din partea doamnei Keller, uh, care nu a fost acceptat de Consiliu, acesta considerând că statele membre nu sunt obligate să informeze Parlamentul în legătură cu chestiuni care consideră a fi de competența sa exclusivă. Și ținând cont de cele spuse, aș dori ca colegii noștri să-și însușească amendamentele de compromis pe care le aveți în dosarul care v-a fost înmânat și, de asemenea, modificarea din expunerea de motive pe care v-am prezentat-o la început, astfel încât, odată pentru totdeauna, să reușim să terminăm acest raport. Doamnă președintă, în acest sens aș vrea să vă rog un lucru. Ținând cont de faptul că grupul social-democraților are dificultăți care sunt absolut de înțeles și justificabile pentru a putea avea votul definitiv în comisie pe data de 15, v-aș propune, dacă grupurile politice sunt de acord cu acest lucru, să avem acest vot în măsura posibilului, împreună cu votul pe marginea raportului doamnei Kinga Gal, la sesiunea de la Strasburg, luni după masă. Aceasta nu ar reprezenta niciun precedent pentru că am făcut acest lucru de mai multe ori. În felul acesta am putea îndeplini unul dintre obiectivele președinției belgiene, un obiectiv cu care sunt absolut de acord, și anume să adoptăm acest raport la plenara din decembrie. Mulțumesc, doamnă președintă. Thank you very much. Uh, it is true that... Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, e adevărat că pe 15 socialdemocrații se întâlnesc, o uh, întâlnire a grupului la Budapesta. Vom discuta această propunere. Înainte de a trece mai departe, aș vrea să rog pe doamna Ben din partea președinției, dacă dorește să facă un comentariu, vă rog. Dank u, mevrouw de voorzitter. Uh, het, het voorzitterschap wenst in eerste plaats de raad. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc raportorului pentru amendamentele de compromis pe care le-a prezentat. Din punctul de vedere al președinției, aceste amendamente de compromis sunt rezultatul unor dezbateri foarte utile pe care le-am avut în octombrie. Din păcate, nu pot să mă pronunț acum din partea să exprim o poziție din partea Consiliului, pentru că abia ați început să dezbateți aceste amendamente de compromis. Însă vă puteți, uh, puteți fi sigur că aceste puncte vor fi incluse pe ordinea de zi de pe 29 octombrie la grupul de lucru pe această temă și am senzația că aceste amendamente merg în direcția cea bună din punctul nostru de vedere și consider că ar putea fi susținute. Așa cum spuneam, vom dezbate amendamentele de compromis din partea raportorului. Sperăm să le putem adopta și sper să ajungem la capăt în acest dosar până la sfârșitul președinției. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ó. A bizottság nevében én is szeretném megköszönni. Mulțumesc. În numele comisiei aș vrea și eu să mulțumesc domnului Diaz de Mera pentru raportul său și aș vrea să-mi exprim speranța ca această propunere să fie acceptabilă de către statele membre la Consiliu și amendamentele de compromis să fie adoptate. Sperăm că propunerea Comisiei să fie acceptată cât mai repede cu putință. Mulțumesc uh, de asemenea în maghiară. Mulțumesc dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, domnul Kirchhoff și după aceea doamna Wikström. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea și eu să felicit raportorul pentru munca făcută la acest uh, raport și aș vrea să vă spun că, în general, biroul de susținere a azilului la nivel european este o idee foarte bună și colegii mei doresc să fie pozitivi în acest sens. Aș vrea totuși să introduc și un dar aici. Consider că atunci când vorbim despre astfel de chestiuni care sunt foarte delicate, trebuie să încercăm să avem un maxim de cooperare între guverne și agenții. Legislația care implementează structuri întotdeauna prezintă un semn de întrebare pentru mine. Bineînțeles, cu dorința de a face lucrurile mai bune. Există aceste birouri care există deja, acești ofițeri de legătură care există deja de foarte mulți ani și funcționează. Și eu mi-aduc aminte că aveam și noi ofițeri de legătură în multe părți ale lumii, unde existau mulți dornici uh, de a imigra și acești ofițeri de legătură lucrau bazându-se în special pe cooperarea cu uh, țara de origine și o, era o cooperare foarte bună. Cred că aceasta ar putea avea rezultate pozitive dacă am avea întâlniri, discuții, schimburi de bune practici și în felul acesta am reușit să fim mai eficienți. Și sper că acesta să fie și rezultatul acestei inițiative. Un alt comentariu pe care aș vrea să-l fac și bănesc că sunt în minoritate aici. Știu că se vorbește foarte mult acum despre imigrație nereglementară, un cuvânt foarte folosit astăzi. Și deși înțeleg că conceptul de ilegal este acum de neacceptat în anumite locuri și termenul de nereglementar cred că pune mai multe întrebări decât răspunsuri pentru că acest concept ar putea însemna orice, practic. Trebuie să fim foarte sinceri pentru că, de fapt, pe noi ne îngrijorează ilegalitatea și aceasta nu doar pentru că avem nevoie de o securitate pe care să o asigurăm, ci și pentru că aceasta este în interesul solicitanților și al tuturor. Cei care îndeplinesc regulile și legislația foarte bine, însă există și persoane care nu le respectă și aceștia trebuie să fie considerați ilegal dacă așa este cazul și uh, dacă se utilizează un alt concept, atunci rămân semne de întrebare în legătură cu statutul lor. Deci nu sunt de acord cu acest punct referitor la acest nou concept, dar oricum profit de ocazie să mulțumesc raportorului care a lucrat excelent și îl susținem. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna, de doamna Silvi Ghion. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, aș vrea să vă spun că sunt foarte dezamăgită de faptul că nu pot vorbi limba suedeză astăzi aici. Vă rog să notați acest lucru, deoarece trebuie soluționat. În primul rând, îi mulțumesc colegului meu, Diaz de Mera, pentru munca excelentă la acest dosar. Pe scurt, îi mulțumesc pentru faptul că a inclus amendamentul meu la la justificare, la expunerea de motive. Însă, serviciile juridice au spus că nu putem folosi termenul neregulamentar, deoarece în tratat apare termenul ilegal. Semantica e într-adevăr importantă din punct de vedere politic. Și în timp ce folosim termeni diferiți, care, diferite cuvinte care îi caracterizează pe oameni, ar trebui să ne gândim dincolo de legalitate. Eu nu voi accepta niciodată ca nicio ființă umană să fie considerată ca fiind ilegală. Domnul Kirkhope uh, și cu mine putem fi de acord sau nu. Eu una Aștept cu nerăbdare să cooperăm pe diferite fronturi, însă de data aceasta îmi păstrez poziția. Și acolo unde amendamentele nu au pot fi incluse în raport, domnul Diaz de Mera a fost de acord să includă un text uh, în expunerea de motive, spunând că scopul nostru este să schimbăm termenul ilegal cu termenul nereglementar inclusiv în tratat, în tratat. Și din partea partidului meu vă simt foarte recunoscătoare și aștept cu nerăbdare o adoptare cât mai rapidă a raportului domnului Diaz de Mera. Vă mulțumesc. Aș vrea să închei lista de vorbitori. Încă patru persoane doresc să intervină. Vă rog însă să fiți cât mai subcinți. Și vă voi face semn deoarece interpreții vor pleca, cred, peste câteva minute. Doamna Silvi Ghiom, după care doamna Keller. Și eu vreau să-i mulțumesc domnului Diaz de Mera pentru modul în care uh, s-a consultat cu raportorii din umbră. Dumnealui a ținut cont de diferitele puncte de vedere și priorități pe care le-am exprimat cu toții. Textul uh, aduce anumite modificări tehnice. E un text care s-a schimbat, care e acum mai complex, um, conține un schimb de informații mai bun cu IGNUR, cu Biroul European de Azil, cu Parlamentul, sperăm, ceea ce ne va permite să creștem transparența acestei rețele. În text se include de asemenea o abordare care ține mai mult cont de drepturile omului, deci în ceea ce privește activitatea ofițerilor de legătură. Și sper ca și Consiliul să fie de acord cu aceste propuneri. E o zi lungă de lucrări la această comisie, însă țin să mă exprim și eu în legătură cu terminologia, diferența între ilegal și nereglementar. Îmi pare rău că nu am putut merge până la capăt în textul propus. Deci, pe fond, această expresie, imigrație ilegală, din punctul meu de vedere, e greșită. Doamna Wikström a explicat foarte bine implicațiile politice și în ceea ce privește forma, mă cam deranjează argumentul pe care îl aud, mai ales de la Consiliu, poate că e o caricatură aici, deci ni s-a spus uh, întotdeauna că nu avem cum să schimbăm lucrurile, deoarece întotdeauna am acționat astfel. E bine, pe mine mă deranjează această idee. Îi mulțumesc deci încă o dată domnului Diaz de Mera pentru un compromis uh, mulțumitor. În expunerea de motive se vorbește despre angajamentul nostru de a obține o terminologie corectă din punct de vedere politic și juridic și sper că se va face ceva în această privință. Vă mulțumesc! Francesca Keller, după care doamna Renate Weber și doamna Latford la sfârșit. Mulțumesc! Aș vrea să-i mulțumesc și eu domnului Diaz de Mera pentru munca lui deosebită la acest dosar. însă mi se pare totuși păcat că a trebuit să ne retragem amendamentele noastre care contraveneau anumitor uh, regulamente. Noi vorbeam și despre Organizația Internațională a Muncii și standardele lor. Îmi pare rău că regulile nu ne-au permis să facem această modificare. Poate că în dosare viitoare se va relua acest lucru. În ceea ce privește diferența între termenii ilegal și nereglementar, sunt și eu de acord să se schimbe terminologia și aș vrea să știu de asemenea ce se va întâmpla în acest domeniu, deoarece încă nu am înțeles exact ce se întâmplă. Vă mulțumesc, doamna Weber. Mulțumesc, doamna președinte. Și aș vrea să felicit pe prietenul meu, Augustin Diaz de Mera, pentru acest raport. Dumnealui a acceptat tot ceea ce putea fi acceptat. În ceea ce privește diferența între termenul ilegal și cel uh, nereglementar, cu domnul Diaz de Mera am fost în America Latină, ne-am întâlnit cu prietenii noștri de acolo și știm cât de delicată este această chestiune pe continentul uh, american. Din punct de vedere juridic, există această diferență între legal și ilegal. Poate că ar trebui să avem o abordare constructivă, nu doar în privința acestui raport, ci și altora care se referă la această problemă. Deci ar trebui să subliniem faptul că nu acești oameni sunt ilegali, ci situația în care ei se uh, află. Parafrazând eventual lucrurile, vom putea transmite acest mesaj că nu e vorba despre acești oameni, ci despre situația lor și că există și căi de a depăși această situație de ilegalitate. Vă mulțumesc. Această dezbatere privind ilegalitatea și nereglementarea depășește cadrul strict al discuțiilor de astăzi. Doamna Latford. Aș fi avut și un comentariu asemănător cu cel făcut de Renate. Sunt printre cei care în trecut au spus că folosirea termenului ilegal atunci când ne referim la oameni e problematic. Pot vorbi despre migrație ilegală, despre imigranți ilegali, deoarece se vede clar că nu traversarea ilegală a unui delic reprezintă, a unei frontiere reprezintă un delict, ci o încălcare administrativă. Deci sper să găsim vreun compromis. Să vorbim, de exemplu, despre imigrație ilegală și imigranți nereglementați. Astfel aș fi mulțumită. Vă mulțumesc, domnul Diaz de Mera, doriți și să interveniți? Vă mulțumesc. Foarte pe scurt. Din politețe și noblețe va trebui să intervin totuși. S-au adus foarte multe mulțumiri și aș vrea și eu să aduc mulțumiri Consiliului pentru faptul că a dialogat cu noi. Îi mulțumesc de asemenea și Comisiei pentru rolul activ plin de generozitate. Domnului Timothy Kirkhope îi mulțumesc foarte mult pentru cuvinte și cred că, într-adevăr, avem nevoie de relații mai bune între guverne și agenții. Cât despre disputa între ilegal și nereglementat, nu sunt de acord cu opinia dumneavoastră domnule Kirkhope și îmi pare rău să o spun, deoarece în general suntem de acord în alte privințe. Și răspund astfel Ceciliei, doamnei Guillaume, doamnei Keller, doamnei Weber și doamnei Latford. Eu nu a trebuit să modific poziția inițială. Deoarece, așa cum știți dumneavoastră, cadrul PP-ului și în afara PP-ului, deci eu întotdeauna vreau să se folosească termenul nereglementat. Și niciodată uh, ilegal. Și după cum știți, dacă nu știți, vă spun asta acum, în legislația recentă în domeniul imigrației din Spania, din noiembrie 2009, În această legislație se folosesc ambii termeni, atât termenul nereglementar cât și ilegal. Noi nu am uh, reușit să obținem totul, însă am reușit totuși să avem o dezbatere uh, semantică, intelectuală, dar și cu o dimensiune politică pe marginea acestei chestiuni și am spus care este poziția noastră. Deși și în expunerea de motive eh, am arătat care este obiectivul nostru. Doamnă președinte, acest termen nu se referă doar la acest raport, ci se va eh, referi și se referă la multe alte rapoarte. Deci poate că aceasta este calea de urmat de fiecare dată când este vorba de Uh, această formă de imigrație în rapoartele viitoare și de asemenea important ca atât Comisia cât și Consiliul să acorde o atenție sporită uh, Parlamentului European. Vă mulțumesc. A fost o dezbatere foarte importantă. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, propunerea Comisiei privind condițiile de intrare și de ședere a resortizanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii. Raportorul este domnul Iacolino. Domnul Schmid, doamna Schmidt de la Comisie. Aveți cuvântul. Present our proposal. Vă mulțumesc pentru oportunitatea acordată de a prezenta propunerea noastră la noastră în comisie. După cum știți, propunerea a fost depusă de comisie pe 13 iulie împotrivă cu, împreună mă scuzați, cu uh, o comunicare privind lucrătorii sezonieri. Aici, în această propunere, discutăm despre pietre de temelie către o, poliție, o, către o politică migraționistă bine organizată și sperăm să ne ajute să avansăm către crearea unei politici de migrație. Considerăm că această propunere și această directivă sunt necesare și ne așteptăm să sporească competitivitatea economică, complementând alte instrumente pentru atingerea obiectivelor strategiei 2020. Transferurile în cadrul aceleiași companii presupun transferul de cunoștințe și competențe care nu sunt disponibile la nivel local. Pe termen mediu și lung, politica migraționistă va juca un rol important pentru a acoperi, a stupa lacunele forței de muncă și pentru a face față provocărilor demografice. Companiile multinaționale din afara Uniunii Europene Uh, sunt direct vizate, acestea, prin uh, filialele lor europene, au devenit foarte importante. Însă, ocuparea de poziții temporare presupune proceduri și instrumente variate atunci când uh, este vorba despre transferarea de personal în statele membre. Procedurile pentru obținerea permis de muncă în anumite state membre durează foarte mult și sunt complexe și apar dificultăți în ceea ce privește transferul de la un stat membru la altul. De aceea, Comisia a venit acum cu această propunere care se referă la uh, lucrători specializați din terțe state, despre manageri, uh, experți și așa mai departe, care Uh, vin uh, dintr-un terț stat pe, uh, în statul Uniunii Europene, întreprinzând activități în același domeniu. Discutăm despre o ședere de maximum 3 ani pentru specialiști și manageri, un an pentru absolvenți. Propunerea creează condiții mult mai atrăgătoare pentru personal și pentru familia acestora și dorește să faciliteze mobilitatea uh, acestor uh, lucrători cu competențe specializate în Uniunea Europeană. Schema de reședință este bazată pe condiții armonizate pentru intrarea în Uniunea Europeană. Se referă și la un set comun de uh, instrumente. Discutăm despre permisele de muncă, despre un termen de 30 de zile pentru depunerea actelor, Dorim să facilităm și reîntregirea familiei și în acest sens propunem un sistem facilitat, facilitat pentru mobilitatea în Uniunea Europeană. De asemenea, propunem și acordarea unui statut juridic special și a permisului de muncă. Potrivit tratatului, statele membre trebuie să decidă numărul transferurilor. Este ceva ce ține de competența acestora. Care sunt beneficiile? Un set comun de reguli, în primul rând, și astfel companiile nu vor trebui să facă față un număr de 27 de sisteme. Companiile europene vor, avea, vor fi mai bine interconectate la nivelul global și, de asemenea, la nivelul competențelor vor avea loc îmbunătățiri pentru o economie competitivă și inovatoare. Sperăm să, să, vom, să, să atragem în continuare investitori pentru a crea și locuri de muncă în Europeană. Desigur, suntem încrezători în faptul că discuțiile de la Parlamentul European și de la Consiliu vor genera un echilibru între diferitele lucruri puse în joc, astfel încât să asigurăm uh, adaptarea acestui nou instrument de migrație uh, la nevoile statelor membre, generând și expertiza necesară fără abuzuri. Mulțumesc, spune președinta. Eh, rog acum eh, pe reprezentantul președinției belgiene să ia cuvântul și să se exprime pe acest subiect. Merci, madame le, le président. Oui, je, je serai brève. Après... Mulțumesc, doamna președintă. După această prezentare, voi fi foarte succint. Această directivă a fost prezentată la ultimul Consiliu de Ministri JAI și ea fusese primită în mod favorabil de statele membre care ne-au reamintit, așa cum a arătat și Comisia, nevoia de a face progrese și în domeniul imigrației legale. Analiza tehnică a început în cadrul grupului de lucru în luna septembrie. Ea este încă într-o fază preliminară, iar pozițiile statelor membre nu sunt definitive. Majoritatea delegațiilor au rezerve la ora actuală, deci este oarecum prematur la ora actuală să definim o poziție a Consiliului. Totuși, președinția a observat că această chestiune a mobilității intraeuropeană prezintă niște dificultăți, este un lucru care trebuie implementat încă, iar acest punct va fi discutat cu ocazia întâlnirii viitoare a grupului de lucru. Președinția belgiană dorește să lucreze în mod intensiv pe marginea acestui text și să termine o primă lectură tocmai pentru a putea identifica principalele dificultăți ce pot apărea. Însă ținând cont de faptul că timpul trece foarte repede în cadrul președinției, nu vom fi probabil în măsură să terminăm acest dosar. Mulțumesc! Uh, Președinția maghiară va continua această activitate. Îl rog acum pe domnul Iacolino, raportorul, să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu mare atenție ceea ce a declarat reprezentantul Comisiei și reprezentanta președinției. Propunerea pentru directivă este încadrată într-un pachet de cinci directive, având obiectivul să reglementeze migrația pe piața muncii. Este important să se țină seama de acest transfer în contextul în care nu are loc doar în cadrul Uniunii Europene, între statele membre, ci și uh, cu terțe state. După cum am spus, această propunere trebuie să simplifice procedura. În prezenta, din prezentarea comisiei am dedus faptul că se presupune o procedură rapidă cu un răspuns dat în 30 de zile. Astfel, se, în cazul în care un dosar va fi respins, se va ști din timp, ceea ce este foarte important. Cercetarea științifică a fost exclusă din domeniul de aplicare pentru că știm că acest domeniu este considerat uh, este luat în considerare în directiva privind timpul de lucru la Parlament. Trebuie luate în calcul anumite elemente privitor, privitoare la reîntregirea familiei. Și în aceste condiții, ținând cont de principiul de subsidiaritate, ar putea exista o evaluare uh, discreționară din partea statelor membre în ceea ce privește intrarea pe teritoriu deci numărul de persoane care poate fi luat în considerare în cadrul acestor transferuri între companii. S-a vorbit de trei ani de sejur pentru specialiști, un an pentru persoanele care se află în stagiu și trei ani pentru gestionari, un an pentru specialiștii stagiari. Va trebui să ne gândim la toate aceste propuneri. Am auzit că la Consiliu pozițiile sunt uh, diferențiate, ar fi foarte util pentru noi să le cunoaștem. S-a vorbit de asemenea despre posibilitatea de a avea niște derogări pentru a putea uh, avea acces la o, o a familiei în mod uh, mai ușor și în ceea ce privește definițiile acestea trebuie precizate mai bine. cred că n-are rost să prelungim dezbaterea. Deci, uh, titlul directivei ne arată că este vorba de un transfer și un transfer susține o trecere de la o structură la alta, însă în acest caz nu este vorba de o trecere definitivă, ci de o deplasare, de un transfer provizoriu în timp. Iată de ce va trebui să ținem cont de acest lucru în felul în care tratăm acest dosar la Parlament. Bineînțeles că sunt uh, deschis și aștept uh, comentariile din partea raportorilor din umbră, pentru că textul este esențial pentru a putea reglementa fluxurile migratorii. Și pentru ca Europa să fie mai atractivă, pentru resursele umane înalt calificate, acesta este un element foarte important. Sunt convins că până la urmă Consiliul va renunța la ultimele obstacole și aceasta cât mai repede cu putință. Mulțumesc! Dacă doresc câțiva membri să facă comentarii... Katie, that I would like to say something. Nadia, please. Doamna Nadia Hir și după aceea Cecilia Wikström. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că această directivă este una pe care trebuie să o salutăm și corespunde standardului pe care, îl, de care avem nevoie la nivel european și de, care se impune în, pe piața modernă a muncii. Referitor la termenul de 30 de zile propus de comisie, să nu uităm că în directivă avem 90 uh, de zile uh, la un, la, într-un alt domeniu și aș vrea să știu dacă nu cumva, ă, privind cartea albastră, și aș vrea să știu dacă nu cumva se poate ajunge la discriminare, ținând cont de termenul de 30 de zile și la de termenul de 90 de zile. De asemenea, vreau să știu dacă statele membre pot să aibă infrastructura organizată în așa fel încât ă, cele 30 de zile să corespundă realității și să reprezinte un termen fezabil. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta, Cecilia Wikström și mai apoi doamna Schmidt de la comisie, dacă dorește să vină cu răspunsuri. Mulțumesc, doamnă președintă. Vorbesc în numele raportorului de umbră de la ALDE, domnul Ian Mulders, care din păcate nu a putut fi prezent aici. Ne bucură faptul că această propunere importantă a Comisiei este prezentată în fața Parlamentului astăzi. Propunerea este crucială dacă dorim să avem o politică migraționistă comprehensivă, ținând cont de nevoile registrate pe piețele muncii în statele membre. După cum am spus, domnul Ian Mulder a dorit să sublinieze faptul că nu avem aceleași garanții în ceea ce privește pe lucrătorii sezonieri incluși în directiva uh, specifică. Nu este clar ce se întâmplă dacă statele membre trebuie să acorde accesul pe piață pentru sezonori, lucrătorii sezonieri. De aceea, domnul Mulder s-ar dori să comandăm un studiu pe acest subiect. Directiva privind uh, transferul între companii este un document de care avem nevoie. Aș dori să-l sprijin pe raportor în acest sens și aș dori ca procesul de adoptare a directivei să fie unul rapid. Și vă mulțumesc în numele meu și al domnului Molders. Președinta, mulțumesc. Înainte de a finaliza acest punct, o întreb pe doamna Schmidt dacă dorește să răspundă la întrebările adresate din sală. Mulțumesc. Referitor la Cartea Albastră și la directiva corespunzătoare. Aș dori să menționez că transportul intracorporatist nu este acoperit de directiva privind Cartea Albastră și am uh, propus aici o derulare mai rapidă pentru că de obicei persoanele vin, trebuie să vină cât mai repede, să fac, fac, transferul trebuie făcut cât mai repede și șederea este limitată în timp. Am dorit ca procedura să fie una atrăgătoare pentru a-i determina pe aceștia să recurgă la transfer. Referitor la lucrătorii sezonieri, nu cred că trebuie să răspund în cadrul acestei discuții, dar mă bucură faptul că beneficiez de sprijin pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Iată, avem ca ultim punct pe ordinea de zi o dezbatere comună privind acordul între Uniunea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind aplicarea anumitor dispoziții ale Convenției din 29 uh, mai 2000 referitoare la asistența judiciară reciprocă în materie penală. Celălalt subiect este acordul între Uniunea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind procedura de predare între statele membre ale Uniunii Europene și Islanda și Norvegia. Așteptăm uh, câteva minute și țin să spun că unul din raportori este Claude Moraes, celălalt Rui Tavares. A, mi s-a spus că vine și domnul raportor Claude Moraes. Atunci începem uh, pur și simplu cu cel de-al doilea raport al domnului Rui Tavares. Președinta rectifică. Așteptăm puțin, totuși. Domnule Tavares, putem începe cu raportul dumneavoastră pentru că vă aflați aici în sală și după aceea continuăm cu celălalt raport. Please, because the commission is missing, I cannot follow what is... Should we wait for some minutes? Uh, it's coming. It's coming? Should we wait?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 now, as far as I hear, the uh, Commission's representative is here. Then now... Iată, reprezentantul Comisiei este aici. Vom avea o dezbatere în comună a celor două rapoarte și aș vrea să vă cer întâi dumneavoastră să luați cuvântul pentru a prezenta succint poziția Comisiei, după care vor lua cuvântul raportorii. Thank you very much, Madam Chair, thanks to the... Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să mulțumesc și deputaților după cum știți, avem aici de-a face cu două acorduri vechi care au fost încheiate uh, cu Regatul Norvegiei și cu Islanda. Primul este vorba de extinderea asistenței judiciare reciproce din 2000. Cel de-al doilea se referă la procedura de predare, o nouă procedură care ține cont de mandatul de arestare european. Spun că e vorba de acorduri vechi pentru că au fost încheiate și semnate în 2003, respectiv 2006, deci cu ceva timp în urmă. Dar așa cum vă, vă spuneam, încheierea acestor acorduri depindea de procedurile naționale în funcție de cerințele naționale care luau foarte mult timp. De altfel, 20 de state membre au făcut o astfel declarație în Consiliu și acesta este și motivul pentru care adoptarea efectivă a acestor acorduri a fost blocată mai mulți ani de zile. Între timp, a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona la 1 decembrie 2009, după cum bine știți, și acesta conținea roluri noi în ceea ce privește încheierea de acorduri internaționale cu țări terțe. Și, bineînțeles, un rol nou pentru Parlamentul European, pentru care suntem bucuroși. Iată de ce aceste proceduri vechi au devenit învechite și acum statele membre ar trebui să aibă grijă întâi, această cerință de a avea grijă întâi de procedurile naționale, numai mai este aplicabilă începând cu 1 decembrie 2009. Iată de ce Comisia a prezentat foarte rapid o propunere pentru o decizie a Consiliului în care, conform cu noile reguli, să se accepte acest lucru prin avizul conform al Parlamentului European. Iată de ce ne aflăm astăzi aici la Comisia Libe, care trebuie să prezinte un aviz ce ulterior va fi discutat la plenară. Câteva cuvinte despre contextul celor două acorduri. După cum știți, Uniunea Europeană a avut relații de cooperare foarte strânsă atât cu Norvegia cât și cu Islanda. Și aceasta în mai multe domenii și în special în domeniul pieții interne și al concurenței. Ambele state sunt parte a acordului Schengen, de asemenea, și după cum vă puteți da seama, Schengen, libertate de mișcare, toate acestea aduc împreună posibilitatea ca cetățenii să se deplaseze în absolută libertate de mișcare, trecând peste frontierele naționale. Iată de ce provocările în acest caz sunt similare cu cele care există în cazul statelor membre și ele sunt reprezentate în principal de criminalitatea transfrontalieră care este în continuă creștere. În plus, ambele state trebuie să respecte acordul Schengen, după cum spuneam, și acele părți din acordul Schengen care se referă la cooperare polițienească în acest domeniu, acele num așa numite măsuri de compensare din acordul Schengen. Toate acestea ne explică foarte bine de ce cele două state și Uniunea Europeană au un interes uh, comun de a modifica procedurile de asistență judiciară reciprocă, astfel încât uh, ele să fie mai ușoare și, de asemenea, procedurile de predare pentru persoanele care sunt acuzate la nivel penal. Acordul din 2003 extinde majoritatea prevederilor din anul 2000 a Convenției MLA. Câteva dintre prevederile din această convenție erau deja aplicabile Islandei și Norvegiei în relațiile lor cu Uniunea Europeană în virtutea acordului Schengen mai sus menționat. Însă multe alte prevederi nu erau aplicabile în mod direct. Iată deci o lacună pe care dorim să o rezolvăm acum. Și în virtutea acordului din 2003, atunci când acesta va intra în vigoare după avizul conform al Parlamentului și decizia de ratificare a instrumentelor a Consiliului, toate uh, procedurile de anchetare vor putea fi predate între un stat și celălalt. E vorba aici de videoconferințe, interceptarea comunicațiilor și așa mai departe. Ceea ce putem face în Uniunea Europeană, în virtutea Convenției Amelei din anul 2000, vom putea face și cu cele două state, cu Norvegia și cu Islanda. Referitor la cel de-al doilea acord din 2006, acesta se bazează în principiu pe mandatul de arest european și practic aici este replicat mecanismul prevăzut în, mecanism, în uh, mandatul de arest european. Aceasta prevede o predare mai ușoară a persoanei care este implicată prin uh, proceduri penale, persoane condamnate sau învinuite, supuse unui proces. Procedura va fi mai simplă și există prevederi care elimină practic implicarea nivelului politic. Acesta nu mai este implicat, este vorba de decizii care sunt luate în mod exclusiv de autoritățile judiciare. Există și o derogare parțială în ceea ce privește uh, dubla dubla, posibilitatea unei duble condamnări și există un termen de 10 zile pentru persoanele în care, pentru cazurile în care persoana este de acord și 60 de zile în cazul în care persoana nu este de acord. În concluzie, Comisia ar dori să salute adoptarea viitoare a acelor, acestor două acorduri, acorduri care au fost negociate în urma cu câțiva ani, deci iată, a sosit în sfârșit momentul ca ele să intre în vigoare și Comisia a dorit de asemenea să salute și noua derogare de după Lisabona, care permite ca Parlamentul să aibă un rol întărit. În felul acesta, Parlamentul se poate pronunța prin noul articol 219 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene, Parlamentul se poate pronunța pentru toate acordurile internaționale. În acest moment uh, sunt dispus să ascult uh, întrebările dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much. Uh, before we... Vă mulțumesc. Însă, înainte de a trece mai departe, iată, aș dori să întreb reprezentantul Consiliului dacă dorește să ia cuvântul. Reprezentanta. Mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc uh, Președinția salută încheierea celor două acorduri care sunt foarte importante în cadrul relațiilor cu partenerii noștri privilegiați, Islanda și Norvegia. Comisia a prezentat pe scurt foarte bine poziția celor două state față de Uniunea Europeană și participarea lor în acordul Schengen. Aș vrea să subliniez doar un singur lucru și anume că în sfârșit, iată, am încheiat acest proces, punctul de plecare al acestor negocieri. Ah, fost um, adoptarea mandatului de arestare european sub uh, președinția belgiană. Acolo cele două state și-au manifestat interesul de a participa în acest proces, dar n-a fost posibil pentru că uh, recunoașterile generale în mandatul de arest european nu sunt considerate a fi parte a acquis Schengen. Iată de ce Consiliul și-a luat angajamentul în acel moment să înceapă negocierile cu cele două state pentru a vedea în ce măsură le-ar putea permite o aplicare a unei proceduri de predare între statele membre și Islanda și Norvegia. O procedură de predare care să fie asemănătoare cu cea prevăzută în mandatul de arest european. Iată că acum, sub președinția belgiană, Sperăm să ajungem la acest acord cât mai repede cu putință. Mulțumesc! Thank you very much. I just Vă mulțumesc! Colegii tocmai mi-au spus că Claude Morales nu va putea uh, fi la această reuniune. O să-l rugăm să ne dea feedback data viitoare. Dau cuvântul acum uh, domnului raportor Tavares. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Tratez doar acordul care se referă, care este structurat uh, în principal în baza mandatului de arest european. Discutăm despre o perioadă de un an sau mai mult. de când acest uh, acord este pe masa de lucru și ne întrebăm de ce a durat atâta. Fără a intra în detaliu cu privire la cauzele și efectele mandatului de arest european sau care sunt implicațiile utilizării acestuia, ținem să spunem că acesta va fi un instrument util pentru că iată, va reprezenta un instrument important pentru a vedea care este eficiența acestea, de câte ori este utilizat, de câte și câte plângeri sunt uh, exprimate. Ar fi util să avem uh, date statistice pe acest subiect. Astfel, am putea estima de câte ori uh, va fi folosit mandatul cu Norvegia și Islanda. Să nu uităm că acum discutăm uh, în baza acordurilor bilaterale de extradare cu Islanda și Norvegia și m-ar interesa rata de activare a acestor acorduri bilaterale pentru a estima impactul potențialului acord pe viitor. Am o întrebare concretă referitoare la ceva ce a spus deja uh, Comisia. Este vorba despre derogarea parțială privind dubla incriminare în, în raport cu cele două state cu care semnăm acordul. Deci, derogarea parțială privind dubla incriminare poate fi utilizată cumva pentru crime care prim, pot primi o sentință de trei ani sau mai mare. Există o listă a acestor uh, crime care poate fi utilizată în cazul acestui capitol al dublei incriminări. Și mă refer în particular aici la articolul 3, 4, aliniatul 13, referitor la facilitarea intrării neautorizate și șederii neautorizate. M-ar interesa câteva detalii. La ce anume se referă uh, textul exact? Se referă la trafic, pentru că mai există un aliniat care se referă la traficul de persoane deja. Și s-ar putea să existe un conflict politic. S-ar putea ca unii eurodeputați să fie deranjați de această formulare, pentru că traficul de persoane este un lucru și facilitarea intrării și tranzitului poate fi cu totul altceva și m-ar interesa o definiție. Aș vrea de asemenea să știu dacă a fost deja făcută o declarație privitoare la o derogare pentru verificarea dublei incriminări pe acest subiect. Dacă nu, aș vrea să știu dacă mai este timp pentru astfel de declarație pentru Norvegia, pentru ca Norvegia, Islanda sau Uniunea Europeană să facă o asemenea declarație sau, reformulând, dacă a fost făcută o declarație deja, vreau să știu cu referire la ce crime și dacă s-a făcut referire precisă la facilitarea șederii sau tranzitului. Vreau să știu exact dacă discutăm despre trafic sau nu. În cadrul mandatului de arest european utilizat strict în interiorul Uniunii Europene, vreau să știu dacă a fost uh, utilizat acest punct, dacă există cazuri aduse în instanță cu privire la facilitarea tranzitului sau șederii neautorizate. În rest, aș dori doar să mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Președinta, mulțumesc. O întrebare, iată, la obiect. Aș dori să îl întreb pe domnul Miranda dacă poate să ne ofere un răspuns cu privire la dubla incriminare sau la derogarea parțială. Vă rog. Thank you, Madam Chair, and thank you for, to Mr. Tavares uh, for... Uh... Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și domnului Tavares pentru aceste întrebări. În primul rând, câteva cifre în legătură cu mandatul de arest european. În ultimii doi ani, acest mandat în cadrul Uniunii Europene, bineînțeles, a fost utilizat de 14.000 de ori anual pentru anii 2008 și 2009 se pare că am putea depăși această cifră în 2010, atunci când vom avea cifrele finale. Dacă ne referim acum la relația noastră cu Norvegia și Islanda, domnule Tavares, ceea ce ne întrebați, practic, este să prevedem ce se va întâmpla pe viitor și nu vreau să intru în astfel de pronosticuri. Deocamdată au existat cazuri de extradare între Norvegia sau Islanda și statele membre. Au existat foarte multe cazuri, nu pot să vă spun exact câte, dar uh, se vorbește de Convenția din 1955, uh, Convenția Europeană, ca un acord bilateral. Și aceasta se baza, deci, în principiu, pe în principiu pe Convenția din 1975. După părerea mea, aceste acorduri vor fi din ce în ce mai folosite. Și asta deoarece trăim într-o perioadă în care mobilitatea cetățenilor a crescut foarte mult. deoarece aceleași prevederi li se aplică cetățenilor din Norvegia și din Islanda și tuturor cetățenilor care se mută în acele state membre. Deci am crescut, a crescut mobilitatea și de aceea va trebui să se recurgă din ce în ce mai adesea la această procedură simplă și rapidă în loc uh, să se recurgă la procedurile de extradare obișnuite. Aș vrea să mă refer acum și la criminalitatea dublă. Nu am vrut să vorbesc despre asta la începutul intervenției, deoarece nu am reușit, nu am dorit să abuzez de timpul oferit. Însă vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi a oferit de a vă oferi lămuriri în legătură cu această criminalitate dublă. Articolul 6 este articolul de referință și aici există diferite prevederi. La 3.3 există o scutire uh, obligatorie privind criminalitatea dublă și există o listă scurtă de delicte pentru care am oferit această scutire între statele membre și Norvegia și Islanda respectiv. Pe de altă parte, la articolul 4, alinatul 4, avem o scutire opțională. De ce opțională? Deoarece se face în funcție de o declarație care trebuie înaintată pe de-o parte de Islanda sau de Norvegia, de separat, sau pe de altă parte de orice stat membru. Deci, întotdeauna, Uniunea Europeană va face declarația respectivă, însă fiecare stat membru va trebui să-i ceară Uniunii Europene să transmită o declarație în numele său. M-a întrebat care este starea lucrurilor. M-am uitat recent la listă și, practic, suntem la început. Niciun stat, cu excepția Austriei, nu a Uh, făcut o astfel de declarație. Am citit textul în germană, poate că n-am înțeles eu bine, deoarece nu vorbesc prea bine germană. Deci, din cât am înțeles eu, Austria este singura țară. În ceea ce privește Islanda și Norvegia, deci uh, ne așteptăm ca Norvegia să facă o astfel de declarație, în schimb, uh, în privința Islandei nu suntem siguri. În ceea ce vrește termenele limită, nu există. Deci o astfel de declarație se poate înainta chiar înaintea intrării în vigoare, înainte de intrarea în vigoare a acordului. Poate colegii vă pot da mai multe lămuriri Însă știu că președinția Consiliului a atras atenția statelor membre să ia o hotărâre în acest sens. Întrebarea cea mai grea urmează acum. Înlesnirea intrării legale și a șederii legale. Ei bine, e ceva ce apare și în mandatul de arest european și, de fapt, în fiecare instrument. Și aici ne bazăm pe principiul de recunoaștere reciprocă. E una din cele 42 de categorii de delicte, 32, mă scuzați, și aici ne bazăm pe principiul recunoașterii reciproce. E acest lucru asemănător cu traficul de ființe? Nu, pentru că acolo intră în joc și alte elemente materiale diferite de, care merg mai încolo de înlesnirea intrării sau șederii ilegale. Deci se pot include acolo și delicte grave. Însă aici legislația națională are un cuvânt de spus. Um, these issues are entirely left to member states to decide because... Toate acestea sunt lăsate la latitudinea statelor membre, deoarece pentru aceste categorii nu există niște prevederi necesare de armonizare. Să în ceea ce privește traficul de ființe umane, aici poate se va include înlesnirea, însă nu și invers. Deci e relația între categoria mai mare și cea mai mică. În ceea ce privește precedentele, Vă pot spune că nu există jurisprudență la nivel european, deci Curtea Europeană de Justiție până în momentul de față nu a avut ocazia să emită o hotărâre judecătorească în legătură cu aceste delicte. Sper că nu am uitat nimic. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc și eu, spune doamna Gânț. Înainte de a încheia, Aș vrea să îl întreb pe reprezentantul Consiliului dacă are comentarii. Oui, uh, merci. Uh... A, vă mulțumesc. Comisia, după părerea mea, a răspuns uh, perfect la întrebările adresate. și putea aduce însă niște precizări din partea președinției și a Consiliului. Acordul din 2006 oferă o serie de posibilități uh, privind declarațiile. Există însă o serie de țări care nu au indicat Consiliului, uh, nu au comunicat Consiliului posibilitățile lor uh, și intențiile lor privind aceste declarații. Le-am reamintit acest lucru și sperăm să avem toate informațiile necesare cât mai repede. ceea ce ne va permite să încheiem acordul. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste discuții atât de cuprinzătoare. Nu mai avem nimic la diverse. Domnul Tavares, doriți să reacționați? Am o, doar o întrebare pentru Consiliu. Ne puteți da niște cifre în ceea ce privește extradările bilaterale dintre Norvegia, Islanda, pe de-o parte, și statele membre în ultimii ani? Deci trebuie să știm care este situația. Vă mulțumesc. Deoarece nu mai avem și alte chestiuni la diverse, răspuns. Uh, sorry, Madam Chair, of course I'm not asking this now, but in right. Puteți să-mi răspundeți în scris, bineînțeles, spune domnul Tavares. Sorry. I think we will continue this discussion since we don't know exactly the reactions of the, uh, of the member states. So we need more information on this issue. So, uh... Continuăm discuțiile, bineînțeles. Următoarea ședință are loc pe 15 noiembrie, după amiaza, la 3. Ne vedem atunci. O seară plăcută tuturor. Once for the contribution of everybody.